Ok, good morning! Bună dimineața din nou tuturor! Bun venit uh, la ședința Comisiei IMCO. Vom continua cu voturile. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul lui uh, Dan Dalton cu privire la o mai bună asigurare a respectării normelor UE și modernizarea normelor de protecție a consumatorilor. Compromisul 0 sau O, nu știu care este, dar știți ce vreau să spun. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și trecem la amendamentul 206. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 1. Îmi cer scuze, se corectează președinta. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 206. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la amendamentul 206. There is one EPP too many. E cineva de la PPE în plus. Now it's okay. We close. Acum e ok, închidem fotul și se respinge. Trecem acum la compromisul 2A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la compromisul 2B. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi trecem la amendamentul 214 și 215 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 220. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 226. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 230. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar, pentru că nu văd foarte bine. Verificăm la 230. Cineva de la S și de în plus. Okay. We close vote. Închidem votul. This rejected. Se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 243 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 271 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 279 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 280 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 283 și 284 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 288 și 289 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 290 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 291 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 293 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 295 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 296 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 297 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 298 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, nu, nu-l votăm, pentru că am votat în bloc uh, la un vot anterior. Trecem la amendamentul 312 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 313 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 314 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 315 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, deci verificăm la 315. We close the vote. Just rejected. Se respinge. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20. Nu, acesta nu îl votăm. 326 pentru. Împotrivă. Abțineri ce face și de? Repetăm. 326. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 327. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4. Nu îl votăm. Și trecem la 341. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 343. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 348 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 350 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 351 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar, dar cred că este adoptat. Verificăm la 351. We close the vote. It is rejected. Um, then we go to 35. Este respins. 352 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 353 pentru, împotriva, abțineri. Andreea, ce faci? Ești pentru? Bine, atunci se adoptă. 354 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 355 pentru, împotriva, Abțineri. Se respinge. 356. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 357. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 359. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 360. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 361. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 362 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 363 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 364 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 365 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 367 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 374 și 375, care sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 376, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 378, pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Verificăm la 378, vă rog. We close the vote. S-a închis votul și este clar adoptat. Dar uh, când ați ridicat mâna, n-aș fi zis. 379. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 380. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Pascal, nu votezi cu PPE. O să repetăm. 380. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 381. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 382. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 383. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 384. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 385. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 394. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 397. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 406 și 407 identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 408 și 409 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 411 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 410 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 412 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 413 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul următor nu se votează și trecem la amendamentul 423 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 421 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 422 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ...442. Amendamentul 442. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. amendamentul 54. L-ați găsit pe 54? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge amendamentul 81 și 5, care sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul devine caduc și trecem mai departe. Amendment 97. La 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 99. Nouăzeci și nouă. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 132 pentru, împotrivă, 132. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 168 pentru. 168. L-ați găsit? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 172 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și se pare că trecem direct la votul final Votăm mai întâi cu privire la, la proiectul de raport cu modificări. Deschid votul. Close vote. Am închis votul și este adoptat în mod clar 39 pentru 37 pentru, 1 împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului. Înainte să-i dau cuvântul lui Dan, aș dori să deschid votul pentru mandatul de a intra în negocieri interinstituționale. S-a închis votul. Și acesta este adoptat. 36 de voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. Dan, vrei să intervii? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acest vot a fost foarte eficient, a mers foarte bine. Le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor care au lucrat la acest dosar. A fost un dosar foarte mare și am reușit să îl definitivăm foarte repede. Vă mulțumesc tuturor pentru eforturile depuse. Acum avem un mandat uh, foarte clar din partea comisiei noastre și uh, sper că vom putea intra cât de repede în negocierile interinstituționale, astfel încât înainte de finalul legislaturii să putem să încheiem dosarul. Le mulțumesc așadar încă o dată tuturor, este o poziție foarte puternică și aștept cu nerăbdare să ajungem în trilog pentru a ajunge la un acord bun. Mulțumesc! Thank you and good luck with it. Um... Mulțumesc și mult noroc! Vom uh, continua cu următorul vot. Este vorba uh, de cel referitor la utilizarea uh, asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi. Vom vota mai întâi amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă amendamentul 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Repetăm votul. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 11. Pentru. Nu. Acesta devine caduc, se corectează președinta, pentru că cel precedent a fost adoptat. Trecem uh, așadar la compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Jurii 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, nu, se corectează președinte, acesta devine caduc, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Nu, verificăm înainte la amendamentul 93. Votul este deschis. We close the vote. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. 38. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Jurii 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109. Și jurii 14. Nu. Nu votăm cu privire la acestea, trecem așadar mai departe, direct la amendamentul 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar rezultatul votului, așadar verificăm la 111 vot electronic, votul este deschis. We close vote. It is este închis și se adoptă. Trecem la compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 și 122, amendamente identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm la 43.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ați văzut cu toții că era și un amendament oral acolo. Trecem la 126 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 130 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O cinci pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Jurii 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Putem să verificăm la 64. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 68 pentru 68 pentru, împotrivă, abțineri, să respingem. ...69 și 70, identice, nu, se corectează președinte, 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul final. Vot electronic. Deschid votul. Îmi cer scuze, spune președinta. Am omis ceva, am făcut o greșeală. Ne întoarcem câțiva pași în urmă. La amendamentul 72 trebuie să votăm cu privire la a doua parte, deci nu cu privire la prima, ci la a doua parte. Votăm acum așadar amendamentul 72, cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și abia acum putem să trecem la votul final, vot electronic. But I did it. Yeah, I did it. Yeah, sorry. Um, ah, apparently we have to vote again. Sorry. Is everybody? There are still five people who have to. Mai trebuie să voteze încă cinci persoane dacă doresc să își exprime votul. Or... Încă două. Închidem votul. Se adoptă cu 34 pentru o, unul împotrivă și două abțineri. Felicitări, așadar, uh, Ditei. Dorești să iei cuvântul? Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Doresc să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au lucrat împreună cu mine pe acest dosar. Datorită lor am reușit să obținem o poziție rapidă a Parlamentului European și sper că vom avea aceeași evoluție și la Consiliu și vom reuși să intrăm în negocieri cât se poate de curând. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Dita! Și haideți să trecem la următorul vot, care este cu privire la propunerea de regulament, stabilirea unui program pentru piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii și statisticile europene. Îl avem pe Nicolae Danti ca raportor. Începem votul cu amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem uh, la amendamentul 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 Compromisul 3 l-a găsit toată lumea? Pentru? A găsit toată lumea compromisul 3? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la NV25. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 200. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Verificăm așadar la Agri 41 vot electronic. I close the vote. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 264. patru și NV32 identice pentru împotrivă abțineri. Cred că se respinge, dar aș dori să verificăm electronic. Votul este închis. Să respingem. cinci pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. 266 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. Agri 57 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. NV 36 și Agri 51 identice pentru, 58 își cere scuze, președinte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 60 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm electronic la Agri 60. Se adoptă. Trecem acum la NV 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Agri 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mai uh, întreb o dată, pentru că rezultatul este neclar. Agri 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Da, verificăm electronic, nu-mi dau seama. Îi rog pe cei de la PPS să ridice mâna, pentru că este foarte greu de observat cum votează. Închid votul. Iată că se adoptă foarte clar, dar nu era atât de clar din ridicarea mâinii. Trecem acum la NV39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm și aici. Deci, mai avem trei persoane care trebuie să voteze. Envi 39 Votul este închis. Se adoptă. Envi 40 și Agri66, identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri67 pentru, împotrivă, abțineri, se... Cred că se adoptă. Envy 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la Agri. Nu. Acesta a fost respins, așadar trecem mai departe la Agri 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 278 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101 La mine este pagina 39, deci destul de departe. Așadar, amendamentul 101 și ITRE 12, care sunt identice, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și trecem mai departe la amendamentul 102, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 110. Pe următoarea pagină, cel puțin pentru majoritatea dintre noi. Deci amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 119. Două pagini mai departe. Deci 119. L-a găsit toată lumea? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 12. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14. Pentru. 14, da, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 8. Pentru. Împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar verificăm. Verificăm la NV8, vot electronic. Votul este închis. Se respinge. Trecem la Econ 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 136 137, se corectează președinta. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Envi 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 17 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar aș dori să verificăm. Econ 17, vot electronic. Votul este închis și iată se respinge. Econ 18 pentru. Împotrivă, abțineri, nu este clar rezultatul nici aici. Verificăm și la Econ 18. Votul este închis și se adoptă. Buget 3. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 143. Pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. Buget 4. Pentru. <laughs> Împotriva, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la Econ 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 22 pentru, împotrivă. Îi așteptăm pe socialiști să voteze. Agri 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la amendamentul 155 vot electronic. We close vote. <clears throat> It is adopted. Se adoptă. Econ 22 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm la Econ 21. Închidem votul. Iată că se respinge. Și acum, vot final, vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă cu 30 pentru 8 împotrivă, nicio abținere. Felicitări așadar raportorului. Nicola, îți dau cuvântul pe final. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am făcut o treabă foarte bună aici cu toții. Este un raport foarte complex. Am obținut uh, acest aviz în urma unor uh, intervenții și din partea altor comisii, am avut foarte multe amendamente și cred că avem acum o bază pentru o piață internă și mai puternică. Avem cadrul economic potrivit, am uh, tratat resursele pentru piața unică pentru următorii ani, am consolidat-o și asta va ajuta competitivitatea IMM-urilor europene. După cum spuneam, o treabă foarte bună, acum rămâne la latitudinea Consiliului să vedem cum putem ajunge la un acord pentru a da viața acestui dosar foarte important. Mulțumesc! Înainte de a merge mai departe, știm că avem foarte mult sprijin din partea secretariatului pentru toate dosarele, dar mai ales în momentul acesta îi mulțumesc foarte mult Susanei, care din nefericire ne va părăsi, se va duce la comisie deci, Suzana, îți mulțumesc foarte mult. Am lucrat întotdeauna foarte îndeaproape cu tine și îți mulțumim, îți mulțumesc în numele tuturor colegilor din comisie. Mergem mai departe la ultimul, la următorul vot, care e mult mai scurt. Votăm acum propunerea de directivă în ceea ce privește alinierea legilor și prevederilor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate pentru produse și servicii. Votăm electronic. Am deschis votul. Two more people to vote. Mai trebuie să voteze două persoane. Am închis votul și se adoptă cu 24 la 3 și 10 abțineri. Felicitări domnului Morten Lockegaard, care a fost la raportor. Ai cuvântul, Morten. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumiri tuturor celor care au participat la acest dosar foarte amplu. Am muncit bine, am muncit din greu și acum Uh, avem și semnale pozitive din partea Consiliului, deci putem avea succes. Uh, mulțumiri și statelor membre, deci, dar mai ales dumneavoastră, colegilor de comisie și uh, secretariatului pentru o treabă foarte bună. Vă mulțumesc tuturor că nu v-ați opus. Doamna președinte intervine fără microfon. Then we continue with our next... Continuăm cu următorul vot la um, codul VAMAL al Uniunii. Domnul Selimovic raportor. Am deschis votul. I close the vote. Am închis votul și se adoptă cu 34 de voturi pentru, două împotrivă și două abțineri. Felicitări și dumneavoastră. Doriți să interveniți? Nu. În regulă. Mergem mai departe la următorul dosar. Regulile de comercializare pentru fertilizanți, pentru produsele uh, de fertilizare, tot vot electronic. Uh, sorry, apparently I have to say something. Se pare că trebuie să intervin. Înainte de a deschide votul, aș dori să întreb comisia dacă doresc să fac o declarație orală pe baza acestui dosar. Comisia are cuvântul. Bună dimineața, doamnă președinte, și vă mulțumesc. Ni s-a cerut să vorbim despre uh, declarația care trebuie să fie făcută înainte de plenară de către comisie nu pot să spun care va fi poziția comisiei înainte de plen, dar am luat act de această solicitare, a făcut parte din acordul din urma trilogului și uh, mă bazez pe asta în uh, informarea pe care o voi face comisiei înainte de plen, dar nu pot să-mi iau un angajament de acum cu privire la poziția comisiei. Mulțumesc, am luat act de spusele dumneavoastră. Continuăm acum cu votul la dosarul cu privire la produsele fertilizante. I close the vote. Am închis votul și se adoptă 36 de voturi pentru, două împotrivă, nicio abținere. Felicitări! Domnule Țurcanu, doriți să interveniți? Da. După o delungă muncă am ajuns să votăm astăzi acest um, um, regulament foarte important pentru tot ceea ce urmează pe piața unică a Uniunii Europene. Mulțumesc Comisiei, mulțumesc colegilor raportori de umbră, mulțumesc dumneavoastră, doamnă președintă, pentru că nimeni nu-și mai asuma să conducă acest relog, după cum bine știți. Și mulțumesc, nu în ultimul rând, secretariatului care și ei au fost puși în situații dificile de-a lungul negocierilor noastre mulțumesc uh, coordonatorului domnului Schwab pentru că și el a fost lângă mine de câte ori am avut, um, dacă putem să le spunem, disensiuni cu celelalte grupuri politice. Mulțumesc. Thank you very much. And it means that we can now, uh... Mulțumesc. Putem să trecem acum la vot. Este vorba despre uh, raportul domnului Danti. Deschid votul. I close the vote. Am închis votul. 36 de voturi pentru, 2 împotrivă. Felicitări domnului raportor. Și înainte de a încheia sesiunea de vot, că toți sunteți toți aici, voi mai face o declarație. Am mai spus aceste lucruri și ieri, dar erați mai puțin. Uh, Catherine, îți mulțumesc din nou foarte mult pentru tot ce ai făcut. Nu a fost foarte ușor, mai ales în ceea ce privește dosarul cu privire la drepturile de autor. Îți mulțumim foarte mult pentru tot ce ai făcut pentru Europa și pentru instituțiile europene și știm că în următoarea ta carieră vei face o treabă foarte bună. Mulțumim! A fost o ședință de vot foarte emoționantă, dar putem să continuăm acum cu lucrările noastre. Yes. Ok, so now we continue. Așa, continuăm. Continuăm cu ordinea de zi. Raportor este domnul Dant, este vorba despre actul legislativ cu privire la securitatea cibernetică. Te rog, Nicola, spune comisiei cum au mers negocierile. Vă mulțumesc foarte mult! Înțeleg că este un moment foarte emoționant. Haideți totuși să începem. După cinci triloguri și patru luni de discuții interinstituționale și târguieli am reușit să ajungem la un acord. Comisia competentă e ITRE, după cum știți. Noi am fost comisia asociată competențele fiind partajate mai ales la articolul 3, care are de-a face cu sistemul de certificare european pentru produse și tehnologie în domeniul securității cibernetice. În În afară de titlurile 1 și 2, acest act intră în competența ENISA. Aceasta are nevoie de resursele necesare pentru a ajuta în lupta împotriva atacurilor cibernetice. Ei trebuie să aibă instrumentele necesare pentru a-și desfășura munca. După cum, avem, după cum am spus, avem un rezultat satisfăcător care va face din piața unică una mai fiabilă, mai sigură și am reușit să facem ca propunerile comisiei noastre să fie acceptate acestea vor îmbunătăți sistemul de certificare pentru cibersecuritate, pentru securitatea cibernetică. Informațiile obligatorii pentru toate serviciile certificate sunt menite să ajute utilizatorii și să facă produsele sau serviciile certificate mai sigure și mai fiabile. Apoi, mecanismul de revizuire Uh, acest lucru trebuie făcut de autoritățile naționale din domeniu, care garantează echivalarea acestor produse și servicii și, servicii și se asigură că um, acestea sunt, uh, sunt sigure pentru utilizatori. Apoi am fost foarte ambițioși în ceea ce privește certificarea la nivel european. Aceasta trebuie să fie obligatorie pentru produsele și serviciile uh, așa cum apare în legislația deja în vigoare. Din nefericire, nu am reușit să mergem la fel de departe precum am dorit, pentru că președinția austriacă avea rezerve în această privință. Vom vota acest dosar în plenara din martie, în prima plenară. Îți mulțumesc foarte mult, Nicola, și mult succes în negocierile care vor continua. De altfel, putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi din dimineața aceasta. Este vorba despre audierea publică Nu, îmi cer scuze, cum n-am fost aici ieri, am uitat că am sărit un punct ieri după amiază. Avem raportare and transparency for uh, business. Pentru promovarea transparenței pentru uh, utilizatorii platformelor online. Christel Schaldemose. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer și eu scuze că nu am putut participa ieri la reuniunea de comisie, dar a nins din greu la Copenhaga și am întârziat foarte mult cu avionul. Dar o informare pe care vă fac acum e foarte ușoară. Am avut o singură ședință, am avut o reuniune, informa, reuniune formală în decembrie cu președinția austriacă. Mai avem planificate două ședințe în 28 ianuarie și 12 februarie și sperăm că putem să terminăm lucrurile. Ședința din decembrie ei bine, de aceasta am profitat pentru a vedea care este poziția fiecărei instituții, pentru a vedea care sunt provocările în materie de negocieri interinstituționale. Da, mai avem de, de lucru destul de mult. Dar sunt optimistă. Chiar cred că vom putea să facem loc pentru doleanțele tuturor. Există probleme tehnice, de exemplu, sistemele de operare, dacă trebuie să intre în domeniul de aplicare sau nu și a rămas și problema nivelului de, har- de armonizare o gamă întreagă de provocări, dar cred că putem să ne descurcăm foarte bine. Urmează în 28 o altă reuniune de negociere și sperăm că putem să trecem mai departe și să uh, finalizăm acest dosar, pentru că, la urma urmei, el guvernează uh, piața platformelor online mult mai bine decât se face acum. Dar înainte trebuie niște negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Cristel! și mult succes cu negocierile care urmează. Și avem o altă raportare la un alt dosar al domnului Danti, reguli și proceduri pentru conformitatea și aplicarea legislației uh, pentru armonizare. Nicola, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut trei triloguri, după cum știți. Am uh, aprobat, am adoptat acest text în plenar din septembrie și ne-am fi așteptat ca și Consiliul să aibă o abordare generală clară. Dar, după cum știți, ne-au cam uh, pus piedică, nu ne-au răspuns, um, a trebuit să amânăm. Am reușit să avem până acum doar trei triloguri în președinția austriacă, unul sub președinția română. Am spus foarte clar care sunt uh, punctele politice, punctele tehnice care ne interesează. Avem un acord amplu, uh, general, îmi cer scuze în ceea ce privește anumite articole, dar există și câteva linii roșii pentru noi pe care le dorim neapărat, mai ales evaluarea interpares pentru statele membre, uh, pentru cooperarea transfrontalieră, uh, în ceea ce privește contrafacerea și prevederea cu privire la uniformitatea controalelor la vamă. Așteptăm încă reacția Consiliului de aici. Și după cum spuneam, Consiliul a prezentat textul acum un an, noi l-am adoptat în septembrie, au trecut câteva luni înainte de a începe negocierile. Încercăm să ajungem la un compromis, însă ei nu vor să miște la anumite puncte, deși am avut discuții uh, despre acestea în ultimele câteva săptămâni în, uh, și mai urmează discuții și în ianuarie și în februarie. Au durat destul de mult negocierile și Consiliul blochează câteva puncte. Sperăm totuși să obținem un acord pentru companiile și consumatorii europeni. Mulțumesc și mult succes în negocieri! Trebuie să suspendăm ședința 15 minute pentru că audierea noastră publică va începe doar la 10 și jumătate. Ne revedem în 15 minute. Ok, good morning. Uh... Bună dimineața tuturor. Continuăm cu reuniunea noastră și acum avem pe ordinea de zi o audiere publică. Este vorba despre o audiere publică privind armonizarea ca principiu ale legislației privind piața unică. Scopul acestei audieri este de a evalua situația și de a examina principiul um, armonizării ca un principiu important pentru conturarea pieței unice într-o perspectivă viitoare și, bineînțeles, uh, și în contextul uh, publicației Comisiei Europene cu privire la uh, rolul pieței unice într-un context mondial în schimbare. Avem două grupuri de discuții. Scopul primului panel este de a oferi o perspectivă a companiilor și a consumatorilor cu privire la armonizarea la nivelul Uniunii Europene și de a discuta beneficiile practice ale acesteia. De exemplu, posibilități de atragere de investiții, oportunități de extindere, atât pe teritoriul Uniunii Europene, cât și la nivel mondial, oportunități de a concura la nivel internațional și posibilități uh, pentru consumatori, astfel încât aceștia să beneficieze de opțiuni mai ample și de produse și servicii de calitate înaltă la prețuri mai scăzute. Scopul celui de-al doilea panel de discuție este să facă un bilanț cu privire la rolul armonizării în procesul integrării pieței unice și de a discuta cu legiuitorii europeni uh, perspectiva și necesitatea de acțiuni viitoare includem de asemenea aici discuții cu privire la uh, elaborarea viitoare a unor standarde armonizate, ținând cont de programul anual de lucru al Comisiei uh, pentru standardizare europeană, precum și comunicarea recentă din partea Comisiei cu privire la standardele armonizate, care definește acțiunile de eficientizare a standardizării în Europa scopul fiind acela de a face față provocărilor reprezentate de evoluțiile tehnologice rapide, de tendințele economice emergente și modelele de creștere emergente, odată cu promovarea sinergiilor cu standardele internaționale și globale. This being said, uh, we can start with first. Uh, Acestea fiind spuse, putem începe cu primul uh, panel. Aici avem patru vorbitori din partea comunității de afaceri. Îl avem pe domnul Bertrand de la Eurochambers, apoi domnul Barisas de la Business Europe și, în fine, domnul Brugeman de la Eurocommerce. Iar uh, din partea consumatorilor o avem pe doamna Goyens, care este director general la BEUC. Este vorba despre Organizația Europeană a Consumatorilor. Înainte de a-i da cuvântul domnului Bertrand, aș vrea să le atrag atenția vorbitorilor că au uh, câte 10 minute la dispoziție pentru intervenții. Vă rog, domnule Bertrand. Mulțumesc. Voi încerca să mă încadrez în cele 10 minute. Sunt foarte multe de spus, deci îmi va fi foarte greu, dar o să încerc. Mulțumesc pentru invitație, pentru invitația adresată Eurochambers. Noi am fost invitați să vorbim despre armonizarea pe piața unică, însă prezentarea mea are un titlu ușor diferit. Se numește Viitorul pieței unice. Este un subiect uh, mai vast, bineînțeles, dar am ales să vorbesc despre asta pentru că ne apropiem de alegerile europene și de finalul mandatului acestei comisii. Am considerat că este momentul oportun să facem bilanțul uh, realizărilor din ultimul mandat și în funcție de asta să ne uităm la ce vom putea face în mandatul viitor în domeniul pieței unice. Să vedem care sunt lecțiile pe care le putem uh, învăța din uh, ultimii ani. Aș vrea să mă concentrez pe câteva dosare specifice și apoi vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebările deputaților dacă vor veni. A little presentation about your chambers, uh, just... O mică prezentare despre Eurochambers. Noi reprezentăm în general uh, mici companii care reprezintă de departe mm, cea mai mare categorie de întreprinderi de pe piața europeană. Știți că Europa își propune să creeze o piață unică, nu doar pe hârtie, ci și în realitate. Într-adevăr, uh, în acest uh, scop uh, ne propunem o armonizare bine pusă la punct și bine gândită. Beneficiile armonizării sunt evidente și au fost documentate foarte bine în ultimii ani. De aceea nu am să pun sub semnul întrebării principiul armonizării în sine. Acum câțiva ani, am realizat un sondaj în 2014 am, uh, i-am întrebat pe 700 de întreprinzători ce cred despre piața unică, dacă este suficient de bine integrată sau nu. 84% au spus că piața unică nu este suficient de integrată. Asta se întâmpla la începutul uh, mandatului Comisiei Juncker. După aceea am considerat că ar fi interesant să vedem care sunt principalele obstacole cu care se confruntă întreprinderile. Uh, am vrut să vedem care sunt principalele inconveniente cu care se confruntă și care ar putea fi eventualele soluții. Le vedeți acolo. A, simplificarea procedurilor, acces la informații privind reguli uh, și cerințe, diferite reguli naționale privind produsele și serviciile, diferitele practici contractuale și juridice și îngrijorări legate de recuperarea plăților. Acestea sunt principalele mm, obstacole identificate de antreprenori acum 5 uh, ani. Una dintre soluții a fost crearea unui singur portal online. Acest portal, care a fost propus acum câțiva ani, și-a găsit uh, un răspuns parțial din partea comisiei, care a introdus uh, un portal digital unic. Acesta cuprinde procedurile online um, și prevede obligativitatea ca statele membre și autoritățile naționale să pună acele proceduri online. Bineînțeles că nu, nu este abordată cealaltă parte a problemei care se regăsește printre cele cinci obstacole, și anume diferențele în legislațiile naționale și în uh, cerințele sau dispozițiile legale naționale. Deci, uh, într-o oarecare măsură, acest portal digital unic uh, răspunde la această îngrijorare, însă este o completare a armonizării. Acestea două merg mână în mână antreprenorii trebuie să înțeleagă mai ușor care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinească astfel încât să poată accesa piețele din alte țări. Pe de altă parte, însă, regulile trebuie să fie mult mai armonizate. Există numeroase tehnici, nu doar directive și regulamente, însă nu am să intru prea mult în detalii. Poate la finalul prezentării am să o fac. Ce s-a realizat uh, în mandatul Comisiei Juncker? Acesta este un rezumat foarte scurt uh, a ceea ce s-a făcut în această perioadă în domeniul pieței unice. Din fericire, Comisia a definit uh, piața unică drept una dintre cele 10 priorități ale sale, așa cum și trebuia să fie. În 2015, Comisia a publicat două strategii, strategia privind piața unică și strategia privind piața unică digitală. Este totuși o diferență artificială care nu ar trebui să fie făcută în următorul mandat, și anume între digital și non-digital. Piața unică este un tot unitar și cele două ar trebui să fie integrate, atât componenta digitală cât și cea non-digitală. După prezentarea acestor uh, strategii, Comisia a început să publice inițiativele legislative. Însă pe noi astăzi ne interesează ce s-a făcut în ultimii ani și în martie anul trecut, Consiliul European a solicitat un bilanț al activităților realizate până la momentul respectiv și o evaluare a barierelor care au mai rămas pe piața unică și uh, concluziile Consiliului din decembrie au ținut cont de aceste aspecte. Între timp însă, 16 state membre au solicitat anul trecut uh, în iulie ca Comisia să propună o agendă ambițioasă și, în plus, au uh, cerut un angajament mai puternic din partea altor state membre. Această scrisoare nu uh, este interesantă neapărat prin conținut, care cere o reînnoire a angajamentului, ci este interesantă prin prisma semnatarilor săi și a non-semnatarilor săi. Uh, din păcate, marile state membre care ar trebui să fie motorul pieței unice, Germania și Franța deosebi, nu au semnat această scrisoare și aceste țări sunt considerate totuși motorul uh, Uniunii Europene. Dacă acest motor se oprește, într-adevăr avem o problemă. Și considerăm că dintr-o perspectivă a progresului uh, pe piața unică, începem să vedem niște probleme. Există această oboseală a pieței unice. Practic, lumea s-a cam săturat de asta și este o oboseală și în ceea ce privește armonizarea. Plus că este și un efect de spillover, um, un efect uh, direct a ceea ce se întâmplă în politică, pe fondul ascensiunii populismului și așa mai departe. Bun, acestea au fost comunicările și această oboseală a pieței unice se traduce printr-o lipsă de rezultate. Numai 44 din 67 uh, de propuneri legislative, fie cu privire la strategia privind piața unică sau strategia privind piața unică digitală sau Uniunea Bancară, sau uh, Uniunea Piețelor de Capital, deci numai 44 din 67 au fost adoptate de cele trei instituții. Asta se întâmpla în noiembrie anul trecut. Aceasta ne arată că avem nevoie de un nou imbold, lucru care este foarte important. Uh, și am observat în diferitele documente ale diferitelor uh, instituții, de exemplu concluziile Consiliului din decembrie anul trecut, comunicarea Comisiei din noiembrie sau rezoluția Parlamentului European privind pachetul pieței unice. Toate aceste instituții dau vina una pe cealaltă pentru lipsa de progrese în ultimii ani. Și asta e cam îngrijorător. De aceea trebuie să ne renoim angajamentul. Însă nu este clar cum trebuie făcut acest lucru. nu există suficiente abilități sau poate că nu există suficientă voință din partea diferitelor instituții pentru a-și asuma responsabilitatea. Lipsa pieței unice este o problemă pe care am identificat-o într-un sondaj din octombrie anul trecut. Aproape 70% dintre respondenți au spus că piața unică nu este suficient de integrată, deci mai sunt încă multe de făcut și vom repeta la nesfârșit acest lucru câtă vreme vom, ne vom ocupa de acest subiect. Este foarte important. Și cifrele care sunt incluse în uh, comunicarea comisiei ne arată că beneficiile pe care le-ar putea aduce mm, integrarea pieței unice se ridică la 183 de miliarde de euro pe an. În uh, cazul bunurilor, în cazul serviciilor, suma este și mai mare. Însă, mm, uh, într-adevăr, mm, așa cum ne arată un studiu, realizat uh, de Copenhagen Economics, uh, comandat de patru state membre, printre care Irlanda și Cehia, a arătat că ar fi benefic ca toate statele membre să se implice în integrarea uh, pieței unice a bunurilor și serviciilor. S-a creat percepția că acest uh, lucru ar fi benefic doar pentru unele state membre. Ei bine, acest studiu ne arată că ar fi ceva benefic pentru toate statele membre. Și am să închei cu câteva recomandări. Am spus uh, de la început că nu o să intru în foarte multe detalii. Oricum, uh, vom elabora un manifest sau o serie de recomandări mai detaliate înaintea alegerilor și după alegeri. Însă sunt lucruri pe care Comisia va trebui să le aibă în vedere în următorul mandat, la fel și Parlamentul. Uh, bineînțeles, regulile online și offline trebuie să fie mai bine aliniate uh, și să fie complementare. Trebuie să menținem un echilibru corect uh, între drepturile comercianților și cele ale consumatorilor. De multe ori vorbim foarte mult despre consumatori, însă nu se ține foarte mult cont de drepturile companiilor o altă recomandare este o implementare adecvată a legislației Uniunii Europene și certitudinea juridică. Comisia este gardianul tratatelor și va trebui să o facă uh, mai mult decât până acum. Apoi, va trebui să se pună capăt măsurilor neoprotecționiste. Va trebui să existe mai multă armonizare, mai puțină suprareglementare, așa numitul gold plating, și o mai bună reglementare o mai bună legiferare. Legile trebuie să fie calibrate, să nu fie uh, calibrate numai pentru marile companii, așa numitele GAFA, pentru că legislația trebuie să fie adaptată și la cerințele și nevoile IMM-urilor. Iar pe de altă parte, nu trebuie să armonizăm totul și colegii mei probabil că vor spune ceva despre asta. Nu suntem siguri, de exemplu, că domeniul pedepselor uh, ar trebui să fie armonizat, așa cum se propune în uh, propunerea omnibus. Cred că um, pedepsele sau sancțiunile trebuie să fie la latitudinea statelor membre. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte concretă. Următorul uh, vorbitor este domnul Barisas de la Business Europe. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. And... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc că ați invitat Business Europe la această audiere. Ne bucurăm să fim aici și să adăugăm câteva lucruri la cele spuse deja de uh, colegul și bunul meu prieten de la Eurochambre. În primul rând, um, integrarea transversală pe piețe este foarte importantă și acesta este un mesaj foarte important uh, pe care îl transmitem și prin uh, documentul nostru de strategie Business Europe care a fost transmis și participanților la această audiere de secretariatul IMCO. De asemenea, uh, ambițiile noastre se reflectă și în uh, documentul Parlamentului European privind uh, pachetul privind piața internă adoptat de Parlamentul European. Această armonizare poate aduce avantaje companiilor, pentru că armonizarea oferă un set de reguli în locul unor seturi de reguli din 28 uh, de state membre. Acesta este scenariul ideal și armonizarea presupune și mai puține costuri uh, de conformitate pentru companiile care doresc să desfășoare activități în alte state membre, lucru care uh, poate să fie un stimulant important pentru creșterea economică. De asemenea, am observat care este potențialul pieței unice din prezentarea antevorbitorului meu. Acesta este contextul în care ne plasăm și există câteva studii care arată că uh, um, se dorește o tendință și evoluție mai degrabă europeană decât națională, pentru că în felul acesta se obține mai multă eficiență și la nivelul competitivității europene. Piața unică joacă un rol central în acest sens, considerăm noi. Cu toate acestea, și uh, de aici voi începe, armonizarea Uniunii Europene nu înseamnă la modul automat și nu se traduce automat în astfel de beneficii. Putem să dăm câteva exemple cu privire la activități eronate, cum ar fi uh, pachetul de mobilitate 1 și negocierile dintre colegiitori, unde avem, de exemplu, o decizie la nivelul Comisiei Parlamentului privind uh, operațiunile de cabotaj, care s-a transformat în uh, ineficiențe uh, economice și există o prescripție pentru Europa de a um, deplasa camioane goale încolo și încoace, ceea ce, uh, de fapt, sporește costurile și, de asemenea, emisiile. Și chiar dacă acest lucru se întâmplă cu bună intenție, uh, cu bună intenție în contextul propunerii de armonizare, mesajul uh, pentru astăzi este că pentru uh, câștigul uh, pieței unice și pentru ca armonizarea să se concretizeze, acele măsuri de armonizare trebuie să îndeplinească trei condiții. Și voi trece rapid prin acestea. Prima dintre ele se referă la claritatea obiectivelor uh, politice. Și, după cum spuneam, piața unică și legislația armonizării din acest domeniu ar trebui să îndepărteze uh, obstacolele din calea companiilor decât să deschidă uși pentru fragmentarea pieței. Iată câteva exemple. Voi începe cu exemplele bune. Uh, Um, legea privind uh, securitatea, securitatea cibernetică este acel exemplu prin care uh, cadrul european uh, îndepărtează toate programele privind siguranța cibernetică și reduce astfel fragmentarea națională, oferind mai multă armonizare pe piața unică. Acesta este așadar, după cum putem observa, un exemplu de armonizare a legislației europene care a dus la rezultate bune. Pe de altă parte, avem de-a face cu uh, toate uh, aceste, discuții uh, și această efervescență în jurul noilor tehnologii, care nu ar trebui să fie reglementate în uh, detaliu. În prezent uh, se vorbește despre inteligența artificială foarte mult și se pare că toată lumea are ceva de spus cu privire la aceasta. Soluția, din punctul nostru de vedere, nu poate să fie reglementarea tehnologiei uh, exante, ci uh, foarte importante sunt condițiile cadru și principiile cadru care pot fi ajustate la schimbările care au loc pe piață și la uh, schimbările tehnologice. Și în acest context voiam să mă refer la uh, directiva privind răspunderea, privind uh, produsele, care uh, a fost adoptată în 85, dar care, din punctul nostru de vedere, este în continuare cadrul care este potrivit uh, tocmai pentru condițiile cadru pe care le oferă. Și în acest sens uh, salutăm abordarea comisiei, care este de a se implica și de a discuta cu părțile interesate uh, pe această temă în permanență și care uh, dorește să vadă în continuare dacă actualul cadru este în continuare potrivit. așadar, aceasta este calea de urmat. Un alt exemplu care uh, face referire și la îngrijorările pe care le avem și are legătură de asemenea cu subiectul pe care uh, colegul meu l-a uh, abordat deja. Aici este vorba despre abordarea de armonizare minimă. Aceasta creează probleme în ceea ce privește fragmentarea pe piața unică și suntem îngrijorați cu privire la anumite evoluții recente, uh, unde abordarea privind armonizarea de plină um, a fost uh, mult mai mult accentuată în anumite domenii. Aici nu este vorba numai despre costurile de conformitate, care ar putea să fie mai mari de partea companiilor, dar este vorba și despre decizii de investiții și locuri de muncă, pentru că dacă nu avem certitudine pe piața muncii și dacă are loc o fragmentare, iar investițiile uh, nu au loc, atunci acest lucru se repercutează și asupra locurilor de muncă. Aceasta este o primă condiție pe care considerăm că trebuie să fie îndeplinită. Acum trecem la a doua. Cea de-a doua condiție este că uh, legislația implementată la nivel național nu ar trebui să depășească recomandările, uh, respectiv cerințele Uniunii Europene. Acest lucru sigur că este permis în contextul armonizării minime și înțeleg acest lucru, însă există și cazuri de gold plating când um, se ajunge la alte uh, legi și prevederi care uh, merg pe direcția armonizării de pline. Așadar, trebuie să vedem cum stau lucrurile în practică. Comisia, în comunicarea sa din noiembrie privind piața unică, a făcut recomandări în acest sens și suntem bucuroși uh, de acest lucru, iar un exemplu în acest sens este, de asemenea, GDPR-ul, care um, Înțelegem cu toții că uh, dorește să implementeze un standard global, dar în același timp observăm că uh, Um, regulamentul este implementat um, prin documente de 600 de pagini, o legislație foarte stufoasă, care este ceva incredibil, de fapt, și nu ar trebui să se întâmple așa, mai ales ținând cont că este vorba despre un regulament de protecție a datelor personale. Sigur că în anumite locuri uh, se oferă orientare la nivel național, iar noi, din perspectiva businessului, observăm că există abordări diferite și interpretări diferite ale GDPR-ului, care se traduc în uh, ghiduri uh, și orientări diferite la nivel național, ceea ce fragmentează piața. Așadar, în ceea ce privește fragmentarea, este important să fie evitată, de aceea Business Europe uh, pledează pentru transparența implementării și uh, punerii în aplicare de către statele membre. A treia condiție la care doream să mă refer și care ar trebui să fie îndeplinită, dacă dorim să avem succes cu uh, măsurile de armonizare, noi considerăm că, la modul ideal, armonizarea și măsurile de armonizare ar trebui să se traducă în convergența implementării. Acesta este foarte importantă pentru companii. Ele doresc să um, um, fie conforme, să respecte legislația și investițiile pe această direcție sunt foarte importante. Comisia uh, încearcă să consolideze uh, cooperarea între administrațiile statelor membre, astfel încât uh, să ne asigurăm că această convergență în ceea ce privește punerea în aplicare este dată. Regulamentul privind uh, conformitatea și punerea în aplicare sunt foarte importante și sperăm că uh, se va ajunge la un rezultat echilibrat și că se vor lua deciziile cele mai bune, iar um, de asemenea că condițiile vor fi uh, îndeplinite. Vă mulțumesc foarte mult și uh, sper că cele trei condiții vor fi îndeplinite. Președinta, mulțumesc, a fost un mesaj cât se poate de clar și cu aceasta trecem mai departe la domnul Brugeman de la Eurocommerce. Vă rog, domnule Brugeman, aveți cuvântul. So, uh, thank you. I prepared some slides. Mulțumesc. Am pregătit niște slide-uri, dar mă descurc și fără, dacă nu se poate nicio problemă. O să fac o scurtă prezentare cu privire la Eurocommerce. Noi reprezentăm companii din domeniul uh, comerțului cu amănuntul și uh, avem 29 de milioane de lucrători în acest sector și avem membri din 31 de țări europene. Este vorba despre asociații și companii. O să mă concentrez pe beneficiile pieței unice și pe limitările armonizării, dar și pe um, domeniile unde este loc de îmbunătățire. Uh, comercianții, atât cu ridicată cât și cu amănântul, sunt campionii pieței unice. Acum consumatorii pot să caute produsele de cea mai bună calitate și la cel mai bun preț pe întreaga piață unică și um, aceste companii reprezintă o mare parte din, uh, din valoarea comerțului transfrontalier. Cred că studiul pe care vi l-a prezentat colegul de la Eurochamber a arătat că este nevoie de o integrare mai bună din punctul de vedere al companiilor. Pentru consumator este mai ușor să cumpere din alte țări și să-și exercite drepturile în toată Uniunea Europeană în ceea ce privește protecția, informarea consumatorilor. De asemenea, certitudinea juridică a fost crescută în urma armonizării și este foarte bine că aceleași reguli se aplică pe toată piața unică, lucru care duce la costuri de conformitate reduse. Cel mai important este cadrul unic pentru produse mai sigure. Vedem că există reguli convergente în toate statele membre și asta duce la mai multă siguranță și la o informare mai bună a consumatorului prin etichetare. cred că vă amintiți Parlamentul, raportul Parlamentului Costul uh, non-europei, a fost făcut în 2017, beneficiile totale ale nearmonizării, adică suma totală, costurile a nearmonizării, um, ar fi 650 de miliarde de euro. Asta ar fi 4,4% din uh, PIB-ul Uniunii. Deci cred că beneficiile armonizării sunt clare. Acum că știm care sunt beneficiile, haideți să vedem și care sunt limitele. Din punctul nostru de vedere, nu toate propunerile sunt întotdeauna necesare sau potrivite. Întotdeauna este loc de îmbunătățire în legislația pentru armonizare. Nu ar trebui ca această legislație să servească interesele unui stat membru sau ale unei anumite companii. Să vă dau câteva exemple. Unul este destul de vechi, Um, etichetarea privind în ceea ce privește țara de origine, etichetarea obligatorie. Dar aici studiul de impact nu a fost făcut, nu a fost complet și de asemenea am văzut și um, în cazul UCVD, nici aici nu s-a făcut un studiu de impact și aici este cu siguranță loc de îmbunătățire. O a doua limitare este legată de punerea în aplicare și executarea și interpretarea legislației europene. Ce rost are armonizarea dacă nu gândim regulile până la capăt și dacă nu sunt aplicate acestea? Lucrurile sunt bidirecționale. Comisia trebuie să se asigure că statele membre pun în aplicare regulile și statele membre trebuie să execute aceste legi în uh, teritoriul lor. Iar această executare a legilor Uh, în toată Uniunea Europeană poate să creeze condiții egale. Știu că există sisteme juridice diferite și statele membre se pot organiza cum doresc, dar acest lucru creează, de exemplu, uh, o povară pentru companii acolo unde executarea este mai puternică decât în alte țări și uh, se creează un decalaj foarte mare cu alți comercianți. Aici este nevoie deci de mai multă cooperare și coordonare între statele membre. Un alt exemplu, directiva privind serviciile. Nici nu cred că mai e nevoie să spun ceva aici. E important de spus totuși că Curtea de Conturi a făcut un raport foarte bun în 2016 și nu a fost deloc blând acest raport. A spus că executarea acestei directive este foarte rămasă în urmă, încălcările sunt uh, foarte clare, uh, Uh, și în număr mare și um, de asemenea au spus că este nevoie de o, re- de o revizuire a procedurii de certificare. Câștigurile estimate erau între 0,8 și 1,8% uh, conform evaluării comisiei, dar până acum uh, pierderile au fost mai mari. Dacă ne uităm Uh, la studiul comisiei cu privire la companiile uh, de vânzare cu amănuntul din 2016, vedem că statele membre și autoritățile din statele membre au uh, reglementări foarte diferite în ceea ce privește autorizările comercianților cu amănuntul, diferite praguri, um, cerințe de dimensiuni, um, evaluări, Um, există teste care sunt uneori interzise, procedurile sunt complexe sau opace, sunt foarte. Uh, uneori se prelungesc foarte mult, sunt neclare. Noi am făcut câteva plângeri împotriva statelor membre pentru că s-au înregistrat încălcări ale legislației sau procedurile durau prea mult. În ceea ce privește procedura de certificare a serviciilor, ar fi putut fi un început bun pentru a îmbunătăți punerea în aplicare, aplicare a directivei privind serviciile, dar statele membre au avut preocupări în ceea ce privește ce reguli trebuie să fie scutite de uh, notificare. Profit acum de ocazie și spun că Comisia ar trebui să încep înceapă să aplice activ procedura de notificare, chiar astăzi să trimită o scrisoare statelor membre uh, întrebându-le ce legi s-au adoptat în 2018 care ar fi trebuit să fie notificate și să înceapă deja să le evalueze. Chiar ar trebui să aibă orientări pentru a arăta cum statele membre pot să îndeplinească obligațiile pe care le au în baza acestei directive și pe care poate le încalcă sau le ignoră acum. Un alt lucru despre care vreau să vorbesc este armonizarea minimă sau maximă. Ambele au uh, argumente pro și contra. Dacă ne uităm la cum stau lucrurile acum, îmi dau seama că statele membre uh, au uh, divergențe între ele, deci armonizarea deplină este încă un obiectiv greu de atins. Așadar, coordonarea este o chestiune care trebuie să fie luată în seamă, în seamă cât se poate de repede și a, avem nevoie de curaj. Dacă chiar dorim o piață unică, adevărată, cred că trebuie să trecem peste regulile individuale pe care le avem și să începem să lucrăm împreună. Evident, armonizarea este unul dintre multiplele instrumente pe care le putem aplica. Alternativa cea mai clară este recunoașterea reciprocă a produselor nearmonizate. În acest sens, nu este întotdeauna nevoie să armonizezi și mai mult, asta se poate face la nivel de stat membru, dar în cazul recunoașterii reciproce, vedem că autoritățile competente nu aplică acest principiu în mod corect și Parlamentul European poate să monitorizeze, ar trebui să monitorizeze acest lucru mai îndeaproape. De asemenea, vedem că statele membre au foarte multe reguli naționale uh, justificate din motive de interes public, dar ni se pare că se aplică uh, cu prea multă ușurință și să, trebuie să uh, analizăm acest număr foarte mare în creștere de reguli naționale și să vedem dacă sunt actualizate sau nu sau dacă au devenit depășite și totuși sunt în vigoare. Noi sperăm că revizuirea regulamentului va duce la îmbunătățiri totuși. Unde este loc de îmbunătățire? Ziceam mai devreme că nu toate legile sunt necesare și nu toate sunt adecvate. Cred că ar trebui să se urmărească uh, orientările din uh, uh legislația cu privire la o mai bună reglementare. Ar trebui să fie o evaluare mai bună cu privire, cu privire la momentul în care este necesară uh, armonizarea minimă sau maximă și ar trebui să evităm suprareglementarea. Uh, avem nevoie, evident, de o mai bună implementare a legislației europene. Noi considerăm că lipsa de implementare este un obstacol mare în domeniul bunurilor și serviciilor. Când statele membre și Comisia nu își respectă nici măcar propriile reguli, asta subminează încrederea cetățenilor și consumatorilor. Ar trebui poate să explorăm și niște alternative. Cred că o coordonare mai bună cooperare și schimburi între statele membre ar ajuta pentru că ar crește încrederea. Uneori nu este nevoie de legislație nouă, oricum nu aici, dar uh, statele membre pot să ia inițiativa uh, și se poate face acest lucru în ceea ce privește uh, etichetarea, lucru care ar putea să scadă costurile. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mergem mai departe acum la consumatori. Aici, doamna Hoyens este vorbitoarea. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mrs. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vă sfătuiesc uh, să nu folosiți uh, acel uh, cont de Twitter pentru că nu e scris corect. Se întâmplă rar să spun asta, dar sunt mândră să spun că armonizarea europeană a dus la progrese în ceea ce privește protecția consumatorilor și sunt foarte multe inițiative adoptate de Uniunea Europeană și care, odată implementate, vor genera beneficii foarte mari pentru consumatori. Am menționat pe acest slide câteva exemple și vă pot spune că adesea le spun colegilor mei din țările terțe din Statele Unite, din Canada, din Australia, din Japonia, că în Europa este locul cel mai sigur în care poți să trăiești atunci când vine vorba despre produse alimentare, substanțe chimice și protecția consumatorului. Deci cred că putem să fim mândri de aceste realizări pe care le-am obținut la nivelul Uniunii Europene. Există însă și uh, o problemă și anume că consumatorii europeni uh, nu sunt conștienți de faptul că Uniunea Europeană le oferă atâta protecție și uh, avem un document pe care îl vom disemina înainte de alegerile europene legate de ce a făcut Uniunea Europeană în materie de drepturi uh, și sustenabilitate și protecția consumatorului. Deci nu trebuie să subminăm uh, și să minimalizăm această poveste de succes în materie de protecția consumatorului. Aș vrea să le răspund colegilor de la Eurochambră uh, și Business Europe echilibrul nu este întotdeauna sau balanța nu înclină întotdeauna înspre consumatori pentru că în ceea ce privește piața unică pentru consumatori nu este o poveste de succes, pentru că securitatea cibernetică se gestionează pe baza declarațiilor voluntare ale companiilor și dacă ne uităm la ce fac companiile pentru a proteja securitatea cibernetică, nu ar trebui să existe niște certificări voluntare din partea companiilor și aici există o lacună în ceea ce privește protecția consumatorului. Referitor la directiva privind răspunderea pentru produse. Business Europe spune că această directivă este adecvată pentru scopul său, dar în opinia noastră nu este, pentru că se referă doar la produsele fizice și nu și la software, în timp ce spațiul uh, cibernetic sau piețele digitale reprezintă o interacțiune între bunuri și softuri și atunci este foarte greu uh, să știi cine își asumă răspunderea când ceva nu merge bine pentru consumatori. Sigur, trebuie menționat că armonizarea este în beneficiul consumatorilor drepturilor atunci când este adoptată la cel mai înalt nivel. Experiența din ultimul deceniu ne-a arătat că armonizarea a adus beneficii reale pentru consumatori atunci când Uniunea Europeană s-a inspirat din bunele practici uh, ale unuia sau mai multor uh, state membre. Și vă reamintesc aici directiva privind contractanții, care a fost adoptată în anii 1990 și care a fost inspirată din experiența Comisiei de Cloz Abuziv din Franța. Este un exemplu foarte bun și în momentul de față nu există încă o inițiativă legislativă în acest domeniu, însă există discuții um, în uh, produsele, uh, în ceea ce privește produsele financiare de retail, în care legislația din Regatul Unit și Olanda ar putea, de exemplu, să inspire legislația europeană. Dacă armonizarea nu ține cont de faptul că în unele state membre există un nivel mai mare de protecție, asta înseamnă că armonizarea ar putea duce la o reducere a protecției consumatorului în anumite țări și asta este foarte prost în ceea ce privește percepția referitoare la Uniunea Europeană, pentru că percepția este că unii consumatori vor avea de pierdut, ceea ce poate alimenta un sentiment uh, anti-european. Și populismul, bineînțeles. Și am asistat la această situație în 2016, când um, a fost adoptat acel uh, regulament privind mențiunile de sănătate și um, aceast, acest regulament era cumva mai blând decât ce exista în Danemarca la momentul respectiv. Trebuie menționat uh, faptul că avem un uh, sistem uh, solid uh, european de protecție a consumatorului care ne face mai puternici pe scena internațională. Cred că ar trebui să prevenim acest bullying în comerț. Dacă ești uh, singur împotriva unui mare bloc precum Statele Unite, ești cumva intimidat, dar dacă Uniunea Europeană este puternică și acționează ca un bloc, atunci poate să contracareze atitudinea mai agresivă a partenerilor săi comerciali și Uniunea Europeană trebuie să fie și proactivă în stabilirea celor mai bune standarde și exact asta se face în momentul de față în domeniul comerțului electronic care mai este numit și comerț um, digital, nu știu de ce. Oricum, Uniunea Europeană a stabilit niște standarde foarte înalte uh, care asigură un grad ridicat de protecție a consumatorului. S-a vorbit și despre o armonizare completă sau o armonizare minimă. Noi credem că o armonizare completă este benefică pentru toate părțile implicate, atât companii cât și consumatori, dacă se face la cel mai înalt nivel. Avem uh, un cadru bun pentru a asigura încrederea consumatorilor. Acest sistem uh, poate fi activat atunci când nu există o legislație preexistentă. Acest lucru a fost făcut în context textul uh, directivei privind conținutul digital. Nu exista legislație națională în domeniu și propunerea Comisiei a introdus un nivel înalt de protecția consumatorului, iar colegiuitorul a adus îmbunătățiri. Nu a fost finalizat acest uh, dosar, însă suntem aproape de finalizare. Apoi, în ceea ce privește grăsimile trans, nu exista o legislație națională, însă propunerea comisiei uh, este un exemplu foarte bun. Lucrurile devin mai delicate atunci când uh, armonizăm ceva care deja a fost reglementat sau legiferat la nivelul statelor membre. Și aș vrea să contrazic uh, un pic ceea ce s-a spus. Asta nu duce la fragmentarea pieței unice. Oricum există o piață fragmentată, acesta este punctul de pornire. Și o armonizare minimă, spre deosebire de o armonizare completă, nu elimină această fragmentare, dar o reduce. Și reducerea fragmentării este mai bună decât fragmentarea propriu-zisă pentru că le oferă statelor membre libertatea de a menține un nivel ridicat de protecție a consumatorului. Și, bineînțeles, uneori uh, în negocieri se ajunge la niște blocaje pentru că nimeni nu vrea să renunțe la propriul său uh, sistem național. Însă, dacă există o legislație în statele membre în materie de protecție a consumatorului, atunci o armonizare minimă poate fi benefică și uh, de-a lungul timpului se va ajunge la o reducere a diversității așa cum a spus Herman în prezentarea sa. Nu totul trebuie să fie armonizat și noi spunem că nu totul ar trebui să fie armonizat, pentru că asta poate fi în detrimentul unei protecții existente. Aș vrea acum să menționez cifrele care au fost aduse în discuție de antevorbitorii mei când vorbim despre costul fragmentării sau costul protecției consumatorului. Acestea nu sunt cifrele noastre, ci ale acelei uh, uh, verificări uh, de adecvare realizată de către Comisia Europeană. Acest raport indică faptul că în ceea ce privește protecția consumatorului și nu vorbesc uh, despre alte cerințe de reglementare. Uh, poate că legislația privind protecția consumatorului nu este pe deplin armonizată între statele membre, iar costul este foarte mic. Costul nearmonizării este foarte redus. Și a mai fost menționat uh, o problemă uh, ca un uh, obstacol în calea pieței unice și mă refer aici la IMM-uri. Companiile critică armonizarea minimă ca instrument. Ei spun că asta duce la fragmentare, dar pe de altă parte sunt împotriva adoptării unei armonizări totale la un nivel foarte înalt. Este o atitudine care poate ar trebui să fie mm, reavută în vedere sau reanalizată. Sunt de acord cu antevorbitorii mei că o legislație armonizată uh, fără o mai bună aproximare a nivelului de punere în aplicare nu duce nicăieri. Deci, trebuie să ducem uh, armonizarea pe piața unică la nivelul următor, să avem o punere în aplicare unitară din păcate, nu există suficientă cooperare între diferitele autorități, deși există inițiative în domeniul uh, protecției consumatorului, există o rețea de protecție a consumatorului, există ICN, există autoritățile financiare, dar credem că mai sunt extrem de multe de făcut, nu doar pe hârtie, ci și în practică pentru a se ajunge la schimbul de bune practici și implementarea de acțiuni coordonate dacă ceva nu merge bine pe piața unică. Mulțumesc, atât am avut de spus. Mulțumesc foarte mult. Am uh, epuizat uh, lista vorbitorilor pentru primul panel de discuție, așa că acum uh, aș dori să îi rog pe deputați să intervină. Andreas, ai comentarii, întrebări, observații? Um, um, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor oratorilor pentru prezentările susținute. Discutam cu colegul meu care a făcut o treabă foarte bună astăzi cu privire la directiva Omnibus uh, din partea PPE-ului și, într-adevăr, uh, avem întrebări. Nu știu cum doriți să structurați acest, uh, această parte, însă am o întrebare scurtă și aș dori să primesc răspunsuri la ea din partea tuturor vorbitorilor, dacă îmi permiteți. Așadar, vă rog să-mi spuneți um, cum să procedez. Întrebarea mea pentru toți oratorii ar fi Ce este nou din uh, ceea ce ne-ați uh, spus astăzi? Pentru că, într-o oarecare măsură, majoritatea lucrurilor pe care le-am auzit uh, astăzi nu reprezintă nimica nou. Și dacă avem o problemă și oratorii au confirmat acest lucru, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva răspunsurile la întrebarea respectivă ar trebui să se schimbe. Așadar, din punctul meu de vedere, dar aș dori un răspuns personal din partea tuturor, nu uh, a apărut nimic nou în comparație cu uh, discursurile pe care le-am auzit la începutul mandatului. Aș spune că 90% este totul la fel și așa o justificare în acest sens, pentru că argumentele mm, sunt uh, aceleași, iar uh, colegii. Uh, Aș vrea să știu dacă argumentele nu au fost înțelese de colegi, de cei de la comisie, pentru că argumentele noastre nu sunt întotdeauna actualizate și nu reflectă întotdeauna uh, stadiul actual. În al doilea rând, cea de-a doua întrebare Aș vrea să știu dacă ar trebui, într-adevăr, să separăm uh, abordarea noastră în ceea ce privește uh, fragmentarea și piața internă. Pentru că, în ceea ce privește zona consumatorilor, oamenii uh, află tot mai multe cu privire la armonizarea de plină. Dacă este să luăm, spre exemplu, pasagerii aeronavelor și sistemul de informare cu privire la acestea. Pe aeroport nu poți pur și simplu să prezinți drepturile urmând conceptul de minimă armonizare care a fost uh, accentuat aici de dumneavoastră. Și aș vrea să știu dacă um, acest lucru ține de faptul că um, organizațiile consumatorilor sunt foarte puternice în BEUC, um, sau cum stau lucrurile, pentru că trebuie să vă spun că eu nu cred că există un argument rezonabil de a separa abordarea privind piața unică în diferitele sectoare cu uh, urmând rețete diferite. În al treilea rând, o altă întrebare, considerați că noua structură a comisiei cu vicepreședintele care are o responsabilitate generală și uh, comisarii care au portofolii diferite ne-a ajutat probabil că nu ne-a ajutat, pentru că se confirmă că există o problemă pe piața unică, însă considerați că poate a creat impedimente suplimentare pentru ca logica pieții unice să fie îmbunătățită, pentru că există mult prea multe verificări și bilanțuri uh, și să există o coluziune mult prea uh, frecventă între diverse uh, niveluri. Și ultima întrebare Sigur că voi avea și alte întrebări, dar ultima în această rundă de întrebări și răspunsuri, cum se poate că în această epocă populistă să venim cu niște argumente atât de facile, uh, în timp ce mai multă armonizare și cred că reprezentantul Euroșombră ne-a prezentat uh, exemple uh, cu privire la efectele pozitive, însă cum se poate ca acestea să fie formulate doar într-o propoziție cât se poate de scurtă, pentru că uh, oamenii normali uh, înțeleg imediat de ce este uh, bună, de fapt. Noi, la PPE, împreună cu Pascal și alți colegi, ne-am gândit la aceste lucruri și un argument pe care l-am putea folosi în continuare ar fi uh, argumentul birocratiei. Pentru că, dacă cu adevărat putem să arătăm uh, oamenilor care este logica, și anume că majoritatea companiilor europene trebuie să uh, discute cu 27 de state membre dacă are loc Brexitul, atunci este mai simplu să urmezi o singură regulă decât 27. Și acesta este un argument bun. Uh, armonizarea de plină reduce birocrația. Și da, acestea sunt cele patru întrebări ale mele și aș vrea să primesc câte un răspuns din partea tuturor oratorilor, dacă se poate. Președinte, mulțumesc, Andreea. Așa cum uh, ai uh, sugerat, voi da cuvântul tuturor pentru a răspunde la toate întrebările. Pascal, nu știu dacă ai vreo întrebare pe care dorești să o adresezi. Da, mulțumesc. Din uh, experiența ultimilor ani, am o întrebare uh, care de asemenea se adresează tuturor și în mod special uh, Organizației de Protecție a Consumatorilor. Întrebarea mea merge pe direcția următoare. Atunci când avem o... Dacă am avea nevoie de o dovadă științifică, dacă nu ar fi cumva mai bine ca atunci când, într-un, când într-un stat mai în când într-un stat membru există o protecție a consumatorilor mai mare, dar eu îi fac o ofertă consumatorului și îi spun protecția ta va fi redusă la un nivel rezonabil, dar vei avea aceleași reguli în toată Europa, e bine, eu mă întreb dacă asta nu vine mai degrabă în interesul consumatorului decât să spunem și să insistăm asupra faptului că dacă într-o țară există o protecție a consumatorului mai mare, atunci nu putem să avem o armonizare maximă și trebuie să lăsăm situația la acest nivel fragmentat. Așadar, aș vrea să știu dacă există studii care merg pe această direcție sau eventual um, analize uh, științifice sau vreo părere academică care să arate că dacă se păstrează această regulă unică pentru consumator, acestuia merge mai bine decât dacă consumatorul beneficiază de o regulă care să fie aceeași pe toată piața unică, pe care să o poată gestiona la un mod practic și care să îi deschidă accesul la întreaga piață, unde ar putea să beneficieze de aceleași drepturi de protecție a consumatorului și, în acest sens, într-un spațiu general ar cunoaște regula respectivă decât să fie protejat în țara sa, însă la niște standarde superioare. Și, în rest, să trebuiască să se informeze dacă regula respectivă este aceeași sau, eventual, standardele sunt mai reduse. Deci, cum pot să fac pe piața unică, cum pot să transform piața unică într-un tot unitar dacă mereu folosesc argumentul că undeva o regulă prevede standarde mai mari și atunci nu mai putem să acționăm în niciun fel. Asta se întâmplă la, multe, la foarte multe niveluri în acest moment, se întâmplă la trialoguri unde Consiliul face exact acest lucru, folosește acest argument, iar situația pentru uh, companii și pentru consumatori, din cauza abordării armonizării minime, nu se îmbunătățește absolut deloc. Încercăm să evoluăm și să progresăm pas cu pas, dar eu am o atitudine critică față de această atitudine. Pentru că, în final, nu numai uh, întreprinzătorul este cel care pierde uh, certitudine juridică, ci și consumatorul. Și Andreas are uh, dreptate în această privință. O regulă duce la faptul că întreprinderile nu mai, pot, nu mai uh, trebuie să gestioneze anumite uh, situații, pot face economii. În felul acesta, produsele pot fi comercializate la prețuri mai bune pe piață și atunci consumatorul are și el de câștigat, pentru că pe piață vor fi mai multe produse la prețuri mai uh, bune și își va cunoaște și drepturile mai ușor. Nu e asta situația optimă? decât să insiști asupra unui drept care eventual prevede niște standarde superioare, în loc să spui noi acceptăm o regulă care poate că este mai scăzută din punctul de vedere al standardelor, dar oricum nivelul este foarte înalt și să încercăm să armonizăm regula respectivă. Aș vrea să aud încă o dată argumentele experților. Probabil că îmi vor răspunde, da, da, atunci toate regulile ar trebui să fie ridicate la nivelul cel mai înalt, în ceea ce privește protecția consumatorului, însă, din punct de vedere practic, acest lucru în multe cazuri nu este posibil. Pentru că întotdeauna trebuie să existe un compromis între standardul cel mai scăzut și standardul cel mai înalt, iar mie nivelul mediu mi se pare calea de urmat. Mulțumesc, Pascal! De asemenea, doresc să fac câteva observații și să adresez câteva întrebări. În primul rând, cred că mm, este spus corect, dar ne surprinde faptul că există această oboseală pe piața unică și cred că este o responsabilitate comună și este ceea ce observ. Fiecare dă vina pe celălalt. Parlamentul European dă vina pe Consiliu, uh, lumea afacerilor dă vina pe instituții, fiecare aruncă pisica în curtea celuilalt și nu cred că ar trebui să ne învinovățim unii pe alții, ci să încercăm să rezolvăm problema împreună. Și uh, aici, la Parlamentul European, observ această mm, rezistență, pentru că am solicitat uh, Comisiei propunerile, uh, au venit propunerile, dar nu au fost votate, au fost respinse la Parlamentul European. Um, Parlamentul are foarte multe politici unde este foarte progresist, adică să ne gândim la eficiența energetică și la toate celelalte unde face acest lucru, dar când vine vorba despre piața unică, despre servicii, putem să observăm această mm, atitudine uh, protecționistă este un reflex care există acolo și cred că este păcat că se întâmplă acest lucru, pentru că este nevoie de schimbare și um, nu ne oferim această ocazie. Uh, Cred de asemenea că este foarte important uh, ca uh, mediul de afaceri să discute cu Consiliul, cu reprezentanții staților, statelor membre, dar și cu uh, membrii. Sunt uh, state precum Franța, Germania, pentru că este și în avantajul lor, pentru alegătorilor, în interesul acestora, noi, deputații, dorim să avem uh, alegători, așadar trebuie să le arătăm acestora care sunt posibilele beneficii de a avea uh, mai multă piață unică. De aici, uh, prima mea întrebare concretă. Există cifre pe care puteți să le numiți, pentru că observăm cifrele care vin din partea Comisiei Europene și posibilă îmbunătățire a, um, pe care o vehiculează că dacă facem asta, s-ar putea să ajungem la progresul uh, următor. Dar puteți să ne oferiți niște cifre? De exemplu, unul din o mie din, sau se creează sau ne lipsesc 200.000 uh, de de locuri de muncă. Deci, ne, niște răspunsuri mai concrete, așa cum a spus și domnul Schwab. Iar în ceea ce privește punerea în aplicare, într-adevăr, uh, cred că aici toată lumea ar trebui să-și asume responsabilitatea și chiar să meargă mai departe, pentru că adesea am adresat întrebări Comisiei Europene uh, cu privire la problemele care sunt întâlnite cu privire la punerea în aplicare a anumitor legi uh, europene în statele membre și adesea este dificil pentru că toată lumea știe foarte bine că uh, vechile exemple, din Franța, de exemplu, care a încălcat uh, anumite legi sau mă gândesc la instructorii de schi și se primea mereu același răspuns din partea Comisiei Europene. Înțeleg că este dificil să iei măsuri împotriva statelor membre, dar cred că a sosit momentul să acționăm cu adevărat împotriva statelor membre care încalcă anumite prevederi și să le arătăm că luăm lucrurile în serios, pentru că altfel vom continua să adoptăm legislație, dar dacă spunem statelor membre că după ce acestea au fost adoptate nu se schimbă nimic, nu uh, ajungem la nimica bun. Așadar, trebuie să arătăm câteva exemple concrete, trebuie să dovedim că luăm lucrurile în serios. Cu aceasta doresc să vă dau cuvântul pentru a putea să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate. Uh, haideți să procedăm în ordine uh, din partea Eurochamber. Uh, thank you, Mrs. Chair. Um, well, I, I think <laughs> all the questions that are... Mulțumesc. Toate întrebările care au fost adresate de eurodeputați. Sunt niște întrebări pertinente, însă avem și această întrebare de un milion de dolari. Cred că trebuie să căutăm uh, răspunsurile în uh, noi mai ales uh, atunci uh, când ne găsim într-un context uh, cum este acesta al, alege- al alegerilor europarlamentare. Cred că cu toții ar trebui să facem acest exercițiu, pentru că cu toții trebuie să ne asumăm responsabilitatea și trebuie să um, sporim conștientizarea, nu numai aici la Bruxelles, ci și în circumscripțiile electorale. Într-adevăr, aici faceți acest lucru, dar trebuie să arătați și cetățenilor cum stau lucrurile. În al doilea rând, Cred că să avem uh, regulamente care se bazează pe probe este un lucru foarte important. Trebuie să arătăm de ce uh, sunt uh, începute anumite inițiative. De exemplu, comunicările comisiei, modul în care lucrează, studiul de impact, de ce aleg o abordare și nu alta și să arătăm de ce anumite inițiative au o valoare adăugată pentru cei care sunt uh, vizați de legislația respectivă. Acum, uh, pentru a reveni la conștientizare, Cred că acesta este un element foarte important, pentru că adesea organizațiile de business suntem uh, surprinse să observăm uh, lipsa de cunoștință cu privire la anumite principii de bază care au existat de ani de zile. Am uh, discutat despre recunoașterea reciprocă și uh, câteodată suntem surprinși să observăm cât de prost informați sunt chiar și antreprenorii cu privire la recunoașterea reciprocă și drepturile de care beneficiază. Așadar, mai este mult de lucrat pe această direcție. Pentru a-i răspunde, domnule Arimo, Ceea ce este foarte important este să avem certitudine juridică. Asta este foarte important. Fie că este armonizare minimă sau maximă, Bine, putem să avem uh, discuții academice despre acest subiect și am putea să preferăm o armonizare maximă, însă preferăm această armonizare de plină uh, nu dacă este nu numai uh, în avantajul consumatorului. Bun, armonizare de plină, dar ea trebuie să fie în uh, beneficiul tuturor. Certitudinea juridică este însă elementul cel mai important aici. Și este, import, este vorba despre uh, geoblocking, despre strategii de PR, despre toate aceste lucruri care au fost implementate și vom vedea unde ajungem cu toate aceste lucruri, pentru că mă aștept să fie anumite cazuri și uh, aștept cu nerăbdare să vi le prezint și să vă informez cu privire la evoluția lor. Așadar, certitudinea juridică este un element super important. Apoi, uh, în ceea ce privește ce putem să facem, această politică bazată pe probe este uh, foarte importantă. Dacă nu acționăm, vom pierde la nivel de productivitate și încă o dată pot să mă refer la strategia de la uh, a Copenhagen Economics, care se referă la productivitate în domeniul serviciilor, care a rămas în urmă față de alte um, blocuri comerciale, mă gândesc la Statele Unite, sau altele la nivel mondial. Uh, am rămas în urmă și dacă nu acționăm, vom rămâne în urmă în ceea ce privește concurența și uh, rezultatul este că vom fi mai săraci. Este atât de simplu. Dacă nu acționăm, ne sără- sărăcim și sărăcim la nivel colectiv. Mulțumesc, doamna Barisas. Domnul Barisas. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru întrebări. Voi încerca să acopăr prin răspunsurile mele ambele întrebări din partea domnului Schwab și domnului Iarimo. În primul rând, în ceea ce privește elementele de noutate pe care le-am adus, într-adevăr, 90% poate că este același lucru, dar mă bucur că ați lăsat 10% de partea de noutate, pentru că Um, într-adevăr, anumite lucruri le-ați auzit și acum 5 ani și este foarte simplu. Comisia s-a referit la toate aceste lucruri și um, sigur că um, există o întârziere în ceea ce privește uh, livrarea de rezultate, dar lucrurile asupra cărora s-a căzut de acord uh, acum ceva timp, um, multe dintre ele nu au dat încă rezultate. Iar în al doilea rând, Comisia a subliniat uh, acest lucru și ne-a atras atenția asupra um, reapariției anumitor bariere. Și nu vorbesc numai uh, de două noile domenii, cum ar fi tehnologia digitală, ci și um, domeniile clasice de pe piața unică. Deci au uh, reapărut anumite bariere în aceste domenii și acesta este un semnal de alarmă foarte serios, pentru că înseamnă că există anumite evoluții uh, care se repetă pe piața unică și noi consideraserăm că ele nu mai există. Deci, uh, de aceea, 99% poate că este același lucru ca în trecut. Și, în acest sens, dacă este să ne gândim uh, la piața unică, aș vrea să revin uh, la legislația din domeniul protecției consumatorului și la armonizarea minimă la care s-a referit colega mea. De fapt, armonizarea minimă și măsurile din acest domeniu reduc fragmentarea. Ei bine, eu nu sunt de acord și aș formula lucrurile altfel. Măsurile de armonizare minimă, de fapt, legiferează fragmentarea uh, pieței la nivelul Uniunii Europene. O transformă în ceva legitim la nivelul Uniunii Europene. Iar din perspectiva companiilor, uh, nu ar trebui să se întâmple așa și acesta nu ar trebui să fie obiectivul legislației uh, de pe piața unică europeană. În ceea ce privește cei 10% de elemente noi care ar putea fi uh, menționate, aș vrea să revin la exemplul meu cu uh, legislația din domeniul uh, siguranței cibernetice. Viteza cu care evoluează uh, economia în acest domeniu și tehnologiile necesită diferite abordări în ceea ce privește cadrul de reglementare. Și de ce considerăm că legislația în acest domeniu este un succes? Există un mecanism robust de cooperare între uh, părțile interesate, legiuitori, uh, Comisia Europeană, pentru a încerca să răspundă la diversele evoluții rapide uh, din acest domeniu. Este cât se poate de simplu. În prezent, mergem și certificăm din punctul de vedere al uh, sigur, siguranței cibernetice un anumit produs sau un serviciu, iar mâine s-ar putea să ajungem la concluzia că această certificare, din punctul de vedere al securității cibernetice a produsului, nu mai este valabilă, pentru că uh, au apărut noi algoritme ale hackerilor, așadar uh, viteza este cât se poate de importantă și considerăm că un cadru de reglementare flexibil trebuie să uh, fie adoptat, care să fie în beneficiul nostru și al consumatorilor, astfel încât ei să fie protejați într-o manieră bună și rapidă. De asemenea, companiile care dezvoltă aceste produse sunt interesate ca acestea să fie uh, asigurate din punctul de vedere al uh, securității cibernetice. Cam atât cu privire la noile elemente pe care le-am menționat astăzi în această dezbatere. Iar ultimul punct, uh, în legătură cu structura comisiei, dacă structura comisiei cu vicepreședinți ne-a ajutat sau nu, e bine, la această întrebare doresc să răspund într-o manieră foarte directă. Structura comisiei este treaba comisiei și noi considerăm că sunt persoane înțelepte acolo care știu cum să își uh, configureze propria instituție. Însă, întrebarea este și trebuie să ne asigurăm că comisia și următoarea comisie de asemenea se asigură că există un singur reflex al uh, pieței unice în toate direcțiile generale, la toate serviciile. Pentru că um, nu vorbim aici numai despre treaba DigiGrow, care să se lupte pentru uh, piața unică, ci trebuie să ne asigurăm că acesta este un subiect uh, transversal care preocupă pe toată lumea. Și, după cum spuneam, Trebuie să vedem cum transmitem toate aceste informații cetățenilor. Eu am uh, încredere că produsele sunt sigure și acesta este un mesaj de transmis și de asemenea pot să îl cumpăr. Deci este vorba despre puterea de achiziție, așadar uh, trebuie să facem oamenii fericiți, de fapt. Atât de simplu stau lucrurile și cred că trebuie de asemenea să fim activi în circumscripții. Um, facem acest lucru de la nivel de companie și ne vom face temele cât putem de bine pentru a traduce toate aceste lucruri în uh, beneficii pentru companii și pentru angajații acestora. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Brugeman de la Eurocommerce. Începând cu structura comisiei. După cum a spus și colega mea, cred că ei consideră cred că o comisia se poate organiza cum consideră mai bine. Cred că ar fi bine să ne concentrăm pe lucrurile mai mari, mai importante. Dacă privim lucrurile din perspectiva aplicării legislației, ne dăm seama că statele membre Um, reușesc să scape cu niște încălcări mici, deși sunt încălcări, încălcări clare. Și astea, asta se, se adună. Acestea sunt chestiuni importante, totuși, mai, mai, mai ales când e vorba de țări care uh, nu urmează neapărat uh, piața unică. În zilele noastre, micile încălcări sunt oarecum permise. Dacă sunt mici, poți să te eschivezi. Și nu mi se pare că transmitem mesajul potrivit cu asta. Impactul măsurilor protecționiste. Pot să vă dau câteva exemple foarte simple. De exemplu, la sfârșitul anului trecut a fost făcută un nou, o nouă propunere pentru comercianții cu amănuntul se vehicula suma de 80 de milioane uh, de euro pe an. Era vorba despre niște proceduri noi pentru acești comercianți. Uh, procedurile introduse în Polonia uh, se ridicau la valoarea de 500 de milioane. În um, Slovacia sunt prevăzute de asemenea și amenzi foarte mari pentru încălcarea dispozițiilor alimentare, dar de asemenea dacă ai un produs care depășește uh, data până la care este indicată până la care este indicat consumul, acesta încă mai poate fi consumat. Um, dar magazinele trebuie să controleze aceste produse tot timpul, au nevoie de un angajat, doi în plus, uh, ca să controleze aceste produse în fiecare zi. Și dacă este să măsurăm resursa umană a unei țări, trebuie să ne gândim de câți oameni ai nevoie, ce fel de competențe trebuie să aibă și așa mai departe. Și ne dăm seama că uh, um, uneori pot apărea probleme și pentru a contracara populismul. Dacă vedem ce fac anumite state, ei bine, ne dăm seama că Uniunea Europeană își finanțează propria campanie împotriva sa. Dăm mulți bani unor țări care nu respectă statul de drept, bani care ajung în buzunarele cui nu trebuie și aceste persoane, acești beneficiari, nu fac decât să facă reclamă proastă Uniunii Europene. Nu este de înțeles de ce se mai întâmplă aceste, aceste lucruri, deși dovezile există. Uh, cred că săptămâna trecută chiar a fost adoptat un raport legat de acest fenomen și cred că și aceasta ar fi o metodă bună, să nu mai finanțăm uh, persoanele care mint cu privire la fondurile Uniunii Europene și la Uniunea Europeană. Mulțumesc. Doamna Goyens are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund întrebarea domnului Arimu. Armonizare de plin, armonizare minimă, diferența dintre acestea și care este perspectiva consumatorilor în ceea ce privește această tensiune um, și protecția deplină în baza legislației și accesul um, la produse mai bune, mai ieftine în baza armonizării pline. Ideea de bază cum că acești consumatori și-ar preda libertățile în schimbul unor produse mai ieftine e foarte periculoasă um, Trebuie să fim foarte precauți aici, credem că acest concept poate fi exploatat în mod greșit. Consumatorii sunt foarte bine protejați deja. Armonizarea minimă pune probleme mai mult companiilor, pentru că majoritatea consumatorilor în cadrul de armonizare minimă sunt protejați de dreptul privat internațional. Asta înseamnă că uh, atunci când au o relație cu o companie, ei sunt protejați. Uh, de dreptul lor. Um, înțelegem însă că ar trebui să, că ar exista probleme pentru companii care, are, care probabil activează pe mai multe piețe. Uh, și acest lucru a fost văzut și la ultimul fitness check. Rămâne de verificat și cu colegii mei ce părere au ei. Trebuie deci să fim pragmatici în ceea ce privește armonizarea de plină versus armonizarea minimă în multe cazuri, de exemplu, uh, regulamentul pentru drepturile pasagerilor. Armonizarea de plină a fost bună. Domnul Schwab a menționat acest lucru și a criticat organizația noastră, dar voi um, ignora acest lucru. Nouă ni se pare că este un regulament bun, problema se pune doar la nivel de implementare, pentru că nu întotdeauna oamenii își primesc uh, despăgubirile. În multe dintre directivele care vorbesc despre armonizare minimă, există oricum uh, armonizare, un grad foarte mare de armonizare. Directiva este aplicabilă, noi suntem foarte uh, fericiți cu acest lucru, însă apar tensiuni legate de faptul că există tradiții juridice diferite. Statele membre țin cu dinții de ele și consumatorii chiar se așteaptă la acest lucru. Și cum putem progresa? Fie spunem, ok, how să păstrăm acest lucru, păstrând și opțiunea pentru ca statele membre să își păstreze nivelul sau să introducă noi prevederi și vedem la revizuire dacă s-au pus probleme și astfel ieșim din blocaj și adoptăm legislație care care, legislația care este uh, adecvată, ori adoptăm uh, o atitudine gen nu adoptăm niciun fel de legislație. Am văzut în uh, discuția cu privire la vânzarea bunurilor ce păcat a fost că s-au înregistrat asemenea întârzieri pentru că am fi putut îndrăzni să avem progrese mari. Um, pentru că această abordare, uite, această abordare legată de armonizarea de plină a dus la blocaje la Consiliu. Deci, este nevoie în continuare de libertate pentru statele membre de a acționa în baza propriilor lor culturi juridice și apoi să vedem dacă apar probleme uh, cu aceste prevederi suplimentare, pe lângă standardele minime. Vă rog frumos să fiți mai succintă, pentru că mai avem o a doua parte a audierii. Da, încă un minut. Cred că am avut o atitudine pozitivă. Am Uh, spus ce beneficii a adus legislația cu privire la piața unică pentru consumatori. Singura, singurul meu veto uh, este faptul că acum um, punerea în aplicare a legislației este un călcâi al lui Ahile și cred că este tendonul lui Ahile aici și cred că ar trebui să uh, ne punem de acord. Mulțumesc foarte mult, putem să închidem prima parte a audierii. O să trecem acum la panelul al doilea, punctul de vedere al legislatorilor. Primul vorbitor aici este domnul Nunes de Almeida de la Comisia Europeană. Vă rog, aveți cuvântul. Dragă doamnă președinte, dragă Anelin Uh, stimați ai Comisiei IMCO, stimați invitați, vă mulțumesc foarte mult că ați chemat Comisia să intervină astăzi pentru a vorbi despre piața unică europeană, beneficiile și viitorul armonizării și standardelor. Mă bucur că pot participa la această discuție. Anul trecut am uh, aniversat 25 de ani de piață unică și cred că apreciem cu toții cât este de important uh, din toate, importantă această piață unică din toate perspectivele. Este inima Uniunii Europene. Avem peste 500 de milioane de cetățeni, 24 de milioane de companii și un PIB de 14 trilioane de euro pe an. Este una dintre marile realizări ale, ale Uniunii și cel mai puternic avantaj al său într-o lume din ce în ce mai globalizată și cred că cele 4 miliarde de euro propuse pentru uh, perioada de programare 2021-2027 um, subliniază cât este de important acest program pentru piața unică. Este foarte clar că dacă piața unică este inima Uniunii Europene, atunci standardizarea este cea care pompează sânge în această inimă. Și acest lucru este adevărat mai ales când vine vorba despre eliminarea obstacolelor tehnice. Standardele europene care înlocuiesc standarde naționale care se contrazic în toate statele membre și care facilitează accesul la piață au contribuit la integrarea pieței unice. De asemenea, ele au făcut ca prețurile și serviciile să fie interoperabile, au facilitat introducerea produselor, produselor inovatoare și au readus încrederea cetățenilor în produsele și serviciile europene. Sistemul de standardizare european este foarte lăudat pentru că contribuie la creșterea europeană globală și sprijină inovarea și competitivitatea economică a industriei europene. Cu toate acestea, industria evoluează rapid, de aceea are nevoie de standardizare uh, potrivită, sprijinită de standarde europene avansate și uh, elaborate de sisteme avansate de standardizare. Unicitatea sistemelor de standardizare europene se bazează pe folosirea acestor standarde armonizate care sprijină legislația Uniunii. Sistemul funcționează datorită unui parteneriat public-privat puternic între Comisie și Comunitatea de Standardizare. Așadar, 200 de milioane de euro în programul Pie- pentru piața unică vor ajuta la continuarea acestei colaborări și la uh, crearea unor standarde care vor suporta testul timpului. După cum știți, standardele sunt publicate în monitorul oficial și oferă producătorilor prezumția de conformitate cu cerințele legislației europene. Asta oferă certitudine juridică utilizatorilor standardelor armonizate, lucru foarte important, mai ales pentru IMM-uri, pentru că acestea pot astfel să comercializeze produse conforme legislației europene, fără costuri suplimentare. Comisia Europeană a lucrat din greu pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului de standardizare și ne-am luat angajamentul de a crește eficiența, transparența și certitudinea juridică pentru toți actorii implicați în elaborarea standardelor armonizate. În contextul hotărârii din cauza Elliot a Curții de Justiție, care a conchis că standardele fac parte din legislația europeană, Comisia a luat măsuri și a publicat o comunicare în noiembrie cu privire la standardele armonizate. Aceasta sublinează rolurile și responsabilitățile din cadrul sistemului, mai ales responsabilitatea Comisiei Europene în procesul de inițiere, gestionare și monitorizare a standardelor armonizate. Asta înseamnă că noi, Comisia, vom fi foarte atenți la Uh, proiectele de standarde armonizate și le vom evalua în funcție de legislația deja existentă în ce privește armonizarea. Patru acțiuni cheie sunt prezentate în comunicarea noastră. Vom lua aceste măsuri pentru a îmbunătăți eficiența, transparența și certitudinea juridică în elaborarea standardelor. În primul rând, vom continua să ne concentrăm pe uh, reducerea uh, arieratelor în materie de standarde nearmonizate. Datorită bunii, bunei cooperări cu organizațiile în materie de standardizare, am făcut progrese bune. Aceste arierate au fost reduse deja cu trei sferturi. În al doilea rând, vom simplifica procesele de luare de decizie, mai ales în ce privește deciziile de a publica referințele la standarde armonizate în monitorul oficial. Comisia a început deja să analizeze bunele practici și de la sfârșitul anului trecut am început cu publicarea acestora printr-o decizie a Comisiei. În al treilea rând, vom publica un document cu orientări care analizează aspectele practice de implementare ale regulamentelor cu privire la standardizare. Este important ca acest document să fie accesibil și să fie foarte clar în măsura în care se poate. Dorim astfel să avem mai multă transparență și previzibilitate în elaborarea acestor standarde. Comisia va consulta toți actorii interesați și dorește să aibă acest uh, document publicat anul acesta. Nu în ultimul rând, ultima măsură se referă la uh, implementarea sistemului de consultanță pentru proiectele de standarde armonizate. Has Consultants, cum se mai numește ea. Comisia își va respecta obligațiile de a evalua, de a propune standarde armonizate, de a evalua propunerile de standarde armonizate, îmi cer scuze, și pentru uh, uh, că um, acest lucru uh, Um, și pentru acest lucru ne-am uh, extins um, uh, resursele umane de la 34 la 35 de experți care acoperă mai multe domenii. Suntem um, foarte la zi, suntem în grafic și uh, facem rapoarte cu privire la armonizarea standardelor, acestea fiind înaintate și comisiei și organizațiilor din domeniul standardizării. Politicile comisiei uh, doresc să promoveze uh, alinierea voluntară și până acum această abordare a avut succes. Dincolo de standardele armonizate cerute de comisie, există un set de standarde europene și rezultate uh, care sunt um, scontate de către organizațiile din domeniu. Acestea nu au fost cerute în mod formal, însă sunt importante pentru sprijinirea implementării politicilor comisiei în domeniul energetic, al economiei circulare, apărare, securitate și piața internă. Comisia le identifică în programele sale de lucru anual, în care se reflectă domeniile de acțiune. Comisia colaborează cu partenerii săi din industrie, din autoritățile publice, din ONG-uri și din domeniul universitar. Am făcut acest lucru în, în inițiativa comună cu privire la standardizare și în cadrul dialogului interinstituțional. În cadrul dialogului, noi am găzduit uh, reprezentanți la nivel înalt, inclusiv președinta acestei comisii, lucru care am, ne-a dat ocazia de a face un schimb de opinii cu privire la chestiuni strategice, um, cu privire la inițiativele comisiei, cu privire la prioritățile politice referitoare la consolidarea sistemului. Mesajul a fost clar. Principiile noile abord, noi abordări au nevoie de extindere, de garantare, este nevoie de o împărțire a rolurilor între actorii din sistem pentru a păstra rolul de lider pentru industriile europene. Comisia se va concentra pe politici care vor duce la standarde adecvate cu o coordonare mai bună între comisie și uh, standardele și organizațiile de standardizare. Recenta noastră comunicare uh, reflectă tocmai acest mesaj că ne dorim un sistem mai puternic. În concluzie, sistemul actual este funcțional, cu siguranță, dar Comisia își dă seama că e nevoie de îmbunătățiri. Măsurile pe care le-am prevăzut în comunicare au fost deja demarate pentru a aduce progrese aprofundate în ceea ce privește certitudinea juridică, predictibilitatea și atingerea unor rezultate bune în materie de standardizare. Noi vom continua să cooperăm cu toți partenerii relevanți, contribuind astfel la succesul uh, standardizării europene, aceasta fiind o piatră angulară a Uniunii Europene. Inițiativa se va încheia acest an și Comisia va uh, organiza împreună cu președinția română o conferință la nivel înalt la București în data de 7 iunie cu privire la standardizare. Aceasta va fi o ocazie excelentă uh, pentru a avea schimburi aprofundate legate de chestiunile strategice și de învățămintele pe care le-am tras până acum în urma inițiativei comune și vom discuta și prioritățile din viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept să discutăm aceste chestiuni în comisie. Uh, Următorul vorbitor este doamna Missy Roli, director pentru standarde și soluții, soluții digitale aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult că ați invitat uh, CEN și CNLEC la această discuție. După cum știți, uh, sunt organizații de standardizare noi am venit aici să discutăm despre standardizare pe piața unică. Standardizarea a fost uh, unul dintre factorii importanți uh, care au stat la baza creării pieței uh, unice. Standardele europene înlocuiesc specificațiile tehnice naționale și în acest caz vorbim de 34 de specificații naționale, deci mergem chiar dincolo de limitele pieței unice și contribuim la eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului. Așa cum s-a menționat deja, standardizarea europeană a contribuit la armonizarea legislației în domeniu. ...20% din standardele noastre sunt elaborate ca urmare a unei solicitări din partea Comisiei Europene uh, pentru a sprijini organizațiile și elaborarea de acte normative. Și facem asta în noul context legislativ. Așa cum a menționat domnul uh, Almeida, în centrul uh, sistemului de standardizare se află și parteneriatul public-privat avem acolo Organizația Europeană de Standardizare, Comisia Europeană, autoritățile publice și toți factorii de interes care contribuie la elaborarea standardelor și care, până la urmă, folosesc standardele respective. Și acest uh, parteneriat public-privat uh, se caracterizează prin uh, flexibilitatea procesului de elaborare a standardelor, ceea ce a redus povara pentru companii și producători. Ei trebuie să găsească niște soluții tehnice pentru a satisface cerințele legislative. Sistemul facilitează comerțul transfrontalier, reduce costurile și crește competitivitatea industriei europene, nu doar pe piața internă, ci și la nivel mondial. Asta și datorită acordului nostru cu uh, um, organizațiile omologe de la nivel internațional ISO și IEC. Este important de subliniat că sistemul și standardele elaborate au o natură voluntară, fiind determinate de evoluțiile pieței. Sistemul se bazează pe nevoile părților interesate. Este un sistem inclusiv care prevede participarea tuturor celor care au un interes, iar standardele sunt elaborate într-o manieră inclusivă, deschisă și transparentă. Um, standardization, the European standardization system, I've Sistemul european de standardizare a facilitat o legislație prietenoasă și favorabilă inovației, contribuind la introducerea pe piață a unor produse inovatoare și uh, acoperind decalajul între cercetare și nevoile pieței, bineînțeles contribuind în același timp la siguranța și protecția consumatorului. Există însă și câteva aspecte care cred că trebuie clarificate. Am observat întotdeauna că există o confuzie între legislație și standardizare și uneori trebuie să stabilim uh, niște linii de demarcație între ce este acoperit de legislație și ce este acoperit de standardizare. Cei care nu sunt implicați direct în procesul de standardizare consideră că este mai dificil să identifice aceste limite. Acestea sunt niște dificultăți uh, care iau amploare și care au luat amploare de-a lungul ultimilor ani și mai ales în uh, ultimii ani. cei care trebuie să se concentreze pe elaborarea de soluții tehnice trebuie să aibă acum uh, o înțelegere mai aprofundată a aspectelor juridice și a legislației și cumva experții aceștia sunt uh, descurajați uh, de creșterea poverii administrative și legislative. Există foarte multă expertiză în Europa și există foarte mulți experți din Europa care participă la procesul uh, de standardizare și care doresc să contribuie la elaborarea unor standarde adecvate pentru promovarea pieței interne. Totuși, trebuie să menținem flexibilitatea și agilitatea acestui acestui sistem. Vrem ca industria și părțile interesate să fie implicate în acest sistem și vrem să clădim încrederea acestora în sistem. În toți acești ani foarte puține probleme au fost legate de siguranță în contextul standardizării. Principalele probleme au fost uh, comerciale și nu probleme legate de siguranță. Și credem uh, că este important de menționat acțiunile întreprinse de comisie pentru a clarifica rolurile și responsabilitățile legiuitorilor și celor care se ocupă de standardizare și avem o cooperare strânsă pentru a asigura o înțelegere clară din partea tuturor uh, părților interesate implicate. În ceea ce privește viitorul, considerăm că trebuie să ne concentrăm pe transformarea digitală. Suntem uh, foarte implicați în transformarea digitală a proceselor noastre și vrem să elaborăm standarde adecvate care să țină cont de evoluțiile viitoare ale industriei. Trebuie să ne adaptăm uh, la cerințele secolului 21 și trebuie să îi implicăm și mai mult pe factorii noștri de interes. Este important să îi facem să înțeleagă beneficiile uh, pe care le aduce investirea de timp și resurse în procesul de standardizare pentru că, până la urmă, aceste standarde generează beneficii și bunăstare pentru societate. Așa cum spuneam mai devreme, aceste sisteme trebuie să fie agile și flexibile. Și am vrea să vedem și mai multe inițiative bazate pe noul context uh, și cadru juridic. Nu se întâmplă întotdeauna acest lucru și s-a vorbit mai devreme despre acea, acel act privind securitatea cibernetică, care cu siguranță reprezintă un pas înainte în protecția consumatorilor și cetățenilor, însă nu se bazează pe noul cadru juridic. Nu ar trebui să uităm că noul cadru juridic uh, se referă și la uh, alte părți ale lumii, de exemplu, alte țări și alți actori și operatori economici din alte țări iau acest cadru juridic drept model pentru că oferă un echilibru între inovație, tehnologie și așteptările pieței. Așteptăm cu interes să continuăm cooperarea excelentă cu Comisia, cooperare pe care o avem de foarte mulți ani și cu siguranță suntem uh, hotărâți să continuăm și dialogul în contextul comunicării menționate de domnul Almeida. Noi la CNCNLEC intenționăm să elaborăm o declarație pentru a clarifica rolul standardelor și standardizării ca instrument de sprijin complementar uh, pentru legislația privind piața unică. Aceasta va fi uh, utilizată pentru a uh, a le oferi informații suplimentare noilor eurodeputați și noii comisii și se va baza pe trei piloni principali competitivitatea industriei europene și modul în care standardele pot susține comerțul uh, mondial, uh, transformarea digitală, inovația și cercetarea. Ne vom concentra de asemenea pe importanța noului cadru juridic uh, referitor la piața unică și modul în care standardele noastre pot sprijini îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Agenda 2030. Și de asemenea vom susține aspectele economice, sociale și de mediu, cei trei piloni importanți. Așadar, vom continua să colaborăm cu Comisia Europeană și uh, asta în scopul susținerii pieței interne. Mulțumesc foarte mult! Acum, uh, domnul Cancanan, uh, care este președintele grupului de nivel înalt pentru competitivitate și creștere din cadrul Consiliului. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Madam President. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, mulțumesc pentru invitația de a participa la audierea de astăzi. Într-adevăr, mă numesc Canecan, sunt uh, directorul grupului la nivel înalt privind concurența și creșterea și apreciez invitația dumneavoastră de a-mi prezenta uh, punctul de vedere în ceea ce privește armonizarea pe piața unică. Aș dori să adaug că um, părerea mea de aici este personală și nu corespunde, respectiv nu reprezintă neapărat uh, perspectiva Consiliului sau a statelor membre individuale. Acesta este un subiect foarte important pe care doresc să-l prezint dintr-o perspectivă mai generală, apoi uh, din perspectiva concurenței și a creșterii. Este uh, un mandat important al grupului nostru la nivel înalt. Elementul esențial cu care ne confruntăm în Europa este următorul. Care sunt măsurile politice necesare pe viitor pentru a asigura că dacă economiile noastre vor crește și vor prospera și de asemenea vor uh, avea succes în economia globală, ținând cont de uh, evoluțiile și schimbările tehnologice accelerate, precum și de necesitatea uh, sustenabilității uh, de mediu și uh, sociale, uh, ei bine, trebuie să ne gândim la uh, piața unică ca la un concept în schimbare. De aceea, dezbaterea în jurul acestuia este atât de importantă. Și în această lumină este foarte important ca proiectele strategice ale Uniunii Europene pentru următorii 5 ani să abordeze cel puțin următoarele elemente. În primul rând, este foarte important să se creeze un uh, domeniu în care să se uh, acționeze, astfel încât uh, companiile să se poată dezvolta pe uh, piețele în dezvoltare. Și uh, aici mă refer și la piața noastră din Uniunea Europeană. Piața unică este o realizare grozavă și aduce multe beneficii uh, întreprinderilor, afacerilor și cetățenilor europeni. Însă, pentru a crea acest câmp de acțiune în Uniunea Europeană și pentru a face legătura și cu piețele externe, este necesară o abordare mai holistică mai orientată către viitor, mai ales uh, interconexiunea și implicațiile între piața unică și politicile acesteia, politicile industriale și digitalizarea ar trebui să fie accentuate mai bine și exploatate în beneficiul uh, industriilor europene. În al doilea rând, competiția globală și dezvoltarea tehnologică la fel uh, precum și digitalizarea, ar trebui să fie văzute ca oportunități decât uh, ca amenințări. De aceea este foarte important ca atât aspectele sociale, precum uh, implicațiile asupra locurilor de muncă, să fie discutate și abordate în mod corespunzător. În acest sens, Abilitățile joacă un rol foarte important. Uh, cetățenii trebuie convinși că creșterea europeană nu poate fi um, realizată decât uh, ținând cont de evoluțiile tehnologice care deschid uh, oportunități importante în beneficiul cetățenilor care sunt în același timp consumatori. În al treilea rând, este cât se poate declar că regulile comune sunt absolut necesare în acele sectoare economice și activități care sunt uh, vitale pentru concurență și creștere în contextul economiei europene. Armonizarea poate să fie un instrument eficient și util pentru crearea de reguli comune și în felul acesta să asigure o funcționare mai bună a pieței unice, mai ales acolo unde uh, necesitatea de armonizare este evaluată cu atenție și legislația tehnologia răspunde la nevoile uh, dezvoltărilor de pe piață. În plus, trebuie să uh, asigurăm o implementare uniformă și o punere în aplicare uniformă a legislației armonizate în toată Europa. Nu este însă vorba numai despre armonizarea legislației care este necesară pentru a îmbunătăți concurența în Europa. Digitalizarea este un element esențial al uh, pieței unice, precum și a industriei moderne. Este uh, o posibilitate importantă care oferă posibilitatea dezvoltării viitoare uh, pe piețele globale. De aceea, oportunitățile oferite de digitalizare ar trebui să fie utilizate într-un mod eficient. Permiteți-mi să vă ofer un exemplu. Uh, regulamentul privind protecția datelor, faimosul GDPR, poate fi văzut ca un nou standard care definește drepturile utilizatorilor și stabilește un cadru pentru mobilitatea datelor în Europa. De asemenea, poate să devină un standard global la un moment dat. La modul ideal, poate, deservi, poate servi ca o uh, bază pentru uh, modul în care sunt uh, gestionate și uh, tranzacționate datele în uh, Europa. Uh, piața unică este o activă importantă și o oportunitate bună pentru Europa și economia sa. Din păcate, piața unică nu uh, a ținut pasul cu evoluțiile pieței întotdeauna și nu a reacționat suficient de rapid la evoluțiile tehnologice și schimbările din mediul uh, de piață. De aceea uh, au apărut consecințe serioase, pentru că multe industrii europene nu au reușit să își îmbunătățească uh, activitatea și să facă față concurenței globale. Aceasta este o problemă pentru concurența în Europa și își așteaptă rezolvarea. Altfel, uh, există puține speranțe pentru o uh, economie europeană prosperă pe termen lung. Ținând cont de aceste lucruri, evoluția pieței unice va fi una dintre prioritățile principale ale uh, trioului uh, care va uh, conduce Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că evoluțiile de pe piața unică vor fi o prioritate uh, și pentru următoarele proiecte strategice ale Uniunii Europene și că uh, piața unică și uh, legăturile sale cu politica industrială și cu digitalizarea vor fi abordate în mod corespunzător în următoarele priorități strategice ale uh, Uniunii Europene, precum și în programele uh, Comisiei Europene. De asemenea, implementarea corespunzătoare a noilor priorități va uh, juca un rol la fel de important. Și în acest context, rolul Parlamentului, rolul Parlamentului European va fi unul absolut decisiv. În final, doresc să vă mulțumesc pentru atenție și pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a îmi exprima uh, părerile cu privire uh, la acest subiect în calitate de președinte al grupului la nivel înalt privind concurența și creșterea. Președinta, mulțumesc. Îl rog pe Andreas să adreseze întrebările sale oratorilor dacă cumva are întrebări pentru aceștia. Vă mulțumesc, doamnă președinte, le mulțumesc tuturor oratorilor. Într-adevăr, este foarte interesant să ascultăm argumentele pe care le prezintă. Am o întrebare referitoare la standardizare, un subiect abordat de primii oratori, mai ales la maniera de reglementare și eu nu cred că există vreun dezacord în ceea ce privește necesitatea, respectiv valoarea standardizării, ci cred că există două provocări importante. Prima se referă la modul în care putem să ne asigurăm că standardele europene vor fi adoptate și sunt comunicate uh, în mod corespunzător, astfel încât cei care poate nu sunt atât de fericiți cu standardul respectiv, să nu meargă la un uh, ziar național și să se plângă de faptul că Europa folosește standardele greșite atunci când adoptă legislație și o face prin ușa din spate. Acum trei ani uh, s-a întâmplat acest lucru cu standardul privind uh, lumânările de Crăciun. A fost un standard foarte important, lucrurile s-au desfășurat ușor, însă în anumite țări, uh, părerea a fost una critică și a părut a fi un act legislativ care a fost uh, adoptat pe ușa din spate, însă este un standard important, dar dacă lucrurile sunt atacate în acest fel, atunci se pot transforma într-un coșmar. Cred că vor putea apărea probleme pentru că IMM-urile au uh, tot mai puțini oameni și capacități pe care să îi folosească în uh, aceste grupuri de lucru privind standardizarea. De aceea apare riscul ca companiile respective să nu-și poată permite să lucreze în uh, astfel de grupuri de lucru și să asiste secretariatul grupului de lucru, cel puțin pe termen lung, și acest lucru va fi unul rău, însă nu este ceva de care să fie responsabilă Uniunea Europeană, ci este o problemă a structurii economice care există în prezent în Europa. Însă este un subiect pe care ar trebui să-l abordăm. Acestea sunt două, cele două îngrijorări pe care doream să le abordez. Mulțumesc! Aș mai avea două întrebări. Prima se referă la prima discuție pe care am avut-o. În mod specific, uh, este o întrebare adresată Comisiei Europene și se referă la modul în care uh, se uh, pune în aplicare legislația existentă, pentru că cred că, mai ales în ceea ce privește piața internă, avem o legislație bogată, deci, cum ne asigurăm că legislația existentă va fi și mai bine pusă în aplicare, respectiv că statele membre vor începe să implementeze legislația existentă? În al doilea rând, o întrebare cu caracter mai general cu privire la standardizare. Cred că există o diferență între abordarea standardizării uh, din Statele Unite și din Europa. Din câte am înțeles, în Statele Unite vorbim de un nivel mai de bază, nu producătorii înșiși sunt cei care pot alege dacă produsele lor sunt conforme cu standardul existent. Există un fel de etichetă de calitate care confirmă dacă standardul tău corespunde standardului uh, implementat. Poate că ar trebui să procedăm în același fel și în uh, Europa. Vă întreb, ar fi bună această abordare voluntară? Acestea sunt cele două întrebări, poate le putem lua în ordine, așa cum am făcut și uh, cu privire la primul panel de discuții. Așadar, uh, eu vă dau cuvântul uh, domnului reprezentant al Comisiei. Well, um, well, I mean, I'm, I'm a bit sort of struggling on tot încerc să mă gândesc cum să răspund la prima întrebare a domnului Schwab, cum putem face astfel încât oamenii să nu se mai plângă de standarde legate de lumânări de Crăciun și ziare, în ziare, îmi cer scuze. Poate putem încerca să avem un sistem pe bază de consens. Unul, unul dintre avantajele sistemului european este că e favorabil incluziunii. Durează dar, până la urmă, toată lumea de la masa discuțiilor este de acord. Actori interesați, statele membre și așa mai departe. Întotdeauna vor fi persoane nemulțumite de rezultatul final al procesului de standardizare. Dar, din fericire, majoritatea chestiunilor sunt tehnice și nu intră în articolele de ziar. Dar există organizații de consumatori și alte organizații de standardizare și cu cât e mai puternică prezența lor, cu atât va fi mai mică nemulțumirea. În ceea ce privește întrebarea legată de IMM-uri, e una foarte importantă. Într-adevăr, ar fi nerealist ca standardele, ca companiilor mici să li se ceară să ofere aceleași resurse pentru procesul de standardizare ca și companiile mari. Atunci când am evaluat standardele la care se face trimitere, standardele armonizate, noi am vrut să ne asigurăm că nu există uh, supra-standardizare și că nu sunt avantajate grupurile mari în fața companiilor mici. Ar fi imposibil ca toate companiile mici să facă parte din comitetul tehnic, dar cred că ar fi mai realist să facem astfel încât reprezentanții asociațiilor, confederațiilor de IMM-uri să știe care sunt preocupările membrilor lor astfel încât să-i poată reprezenta cât se poate de bine în uh, diversele procese. Referitor la întrebarea legată de legislație și implementare, una dintre prioritățile Comisiei este asigurarea transpunerii corecte a legislației europene. Este într-adevăr o prioritate pentru noi, știm cu toții asta și într-o astfel de situație nu putem să spunem că e vorba de un caz neînsemnat și că nu am considerat că este o prioritate. Da, într-adevăr, dacă o încălcare e mică, poți scăpa, cum spunea un intervenient de mai devreme, dar nu e tocmai adevărat. Comisia nu are întotdeauna posibilitatea de a analiza toate cazurile care îi sunt prezentate. Există și o chestiune de suficiența resurselor, resurselor aici. Trebuie doar să ne asigurăm că există scheme de cooperare bilaterală sau măsuri ale autorităților la nivel național care să rezolve, să tranșeze în asemenea situației. În cazul încălcărilor mici, după cum a spus antevorbitorul meu. În ceea ce privește standardizarea în discuția cu Statele Unite, cred că Comunitatea de Standardizare și Industria Europeană. Între acestea și noi există un consens că regulile de bază sunt ok. Întotdeauna e interesant să ne comparăm cu sistemul american, întotdeauna avem de învățat uh, de la alte țări, în mod clar există diferențe clare între cele două sisteme Cred că sunt cele două modele mari pe care le poate reproduce întreaga lume, dar nu există nicio intenție în momentul de față de a adopta un sistem american sau măcar să ne gândim la așa ceva, pentru că ne place sistemul nostru bazat pe incluziune, un standard pentru un produs care să fie deasupra tuturor celorlalte standarde, a fost un exemplu de succes și nu vrem să îl schimbăm. Mulțumesc! O rog pe următoarea vorbitare, vorbitoare să fie succintă și le mulțumesc anticipat interpreților, spune doamna președinte, pentru că ne-au acordat câteva minute în plus. Mulțumesc, spune doamna Misiroli, voi fi succintă. După cum s-a spus deja, standardizarea europeană este un uh, sistem bazat pe incluziune, e deschis, transparent, bazat pe consens. Suntem deschiși tuturor părților interesate în elaborarea standardelor la nivel european și la nivel național și dorim să informăm atunci când începem un proiect cât se poate de mult pentru ca toate persoanele, toate organizațiile interesate să poată participa, după cum s-a spus mai devreme. Cu siguranță, companiile mici, uh, vor găsi că este greu să, să ajungă, dar cu siguranță dorim să împărtășim cunoștințele cât se poate de, la nivel cât se poate de amplu și să nu uităm de elaborarea standardelor atunci când uh, se ajunge la etapa de consultare publică, trebuie să permitem tuturor celor care au uh, un interes să își prezinte observațiile cu privire la proiectul de standard. Deci aceasta este etapa uh, la care cei care nu au participat la elaborarea inițială a propunerii să uh, contribuie la elaborarea standardului. Am luat act de faptul că putem face chiar mai mult pentru a îmbunătăți uh, conștientizarea la nivel public. Uh, participarea IMM-urilor. Da, ei sunt unii dintre principalii noștri uh, actori interesați, ne dăm seama că au resurse mai reduse față de marile companii, totuși luăm măsuri să-i facem, să-i ajutăm să participe. Dorim să participe și părțile interesate de la nivel social și căutăm mijloace pentru a îmbunătăți rata de participare a acestora la nivel național și european. În ce privește ultimele întrebări, e bine de știut că nu dorim să ne pliem pe sistemul american, care este într-adevăr diferit față de al nostru. Vă amintesc că și sistemul european este unul pe bază voluntară, standardele sunt voluntare și toate activitățile în ceea ce privește elaborarea standardelor uh, se bazează pe nevoi, pe Uh, standardele din industrie și uneori se bazează chiar și pe cereri de standardizare sau pe legislația uh, în vigoare, dar principiul de bază este cel voluntar. Domnul Cancan are cuvântul acum. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Stabilirea standardelor este o componentă importantă din construcția pieței unice. Repet, deci, nevoia accelerării, mai ales în ceea ce privește uh, domeniile în care tehnologia progresează foarte rapid, Europa trebuie să țină pasul cu evoluția piețelor globale și dacă Uniunea Europeană dorește să rămână relevantă în multe domenii economice care evoluează rapid la nivel global, global trebuie să putem uh, Uh, avea posibilitatea de a accelera, dar și să ajutăm sistemele noastre să țină pasul, să ajutăm companiile să își dezvolte activitățile. Și asta se aplică și elaborării de standarde. Cred că avem oricum exemple bune din trecut Cred că ne putem folosi de exemplu de succes din domeniul comunicațiilor pentru a dezvolta alte standarde uh, care să fie, care să suporte testul timpului. Um, de asemenea, trebuie să analizăm și ce se întâmplă cu tehnologiile emergente. De asemenea, ar fi foarte important să reacționăm repede la nevoile și evoluțiile de pe piață. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc foarte mult, le mulțumesc tuturor vorbitorilor noștri, am auzit câteva observații foarte interesante. După cum știți, uh, uh, vor veni la noi doi comisari care își vor prezenta activitățile de anul trecut și perspectivele pentru anul acesta și putem să alimentăm uh, întrebările noastre din experiența dumneavoastră pe care tocmai ne-ați prezentat-o. Vă mulțumim, le mulțumim și interpreților, spune doamna președinte cu amabilitate și noi mulțumim pentru atenție și doresc să vă urez poftă bună și ne vedem după miază. Mulțumesc!